Okay, dear colleagues, very warm welcome to everybody. Dragi colegi, bun venit tuturor, doamnelor și domnilor. Am să deschid reuniunea noastră INTA de astăzi. Avem un nou uh, coleg în dreapta mea, în secretariatul uh, INTA, Oliver. Sper că se va acomoda la activitatea noastră cât se poate de repede Uh, noi muncim mult la INTA, dar cred că el este mm, obișnuit. Deci bun venit și mult succes în munca ta. Heidi Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să uh, mă adresez dumneavoastră referitor la o scrisoare pe care v-am trimis-o dumneavoastră și colegilor vineri. După cum știți, pentru 10 decembrie mai avem pe ordinea de zi votul privind rezoluția referitoare la schimbul de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Marocului privind amendarea protocolului 124 la acordul mediteranean și eu cred că trebuie să tragem concluzii în ceea ce privește două elemente. Întâi, avem suficiente garanții din partea Comisiei uh, referitoare la trasabilitatea produselor? că se poate asigura această trasabilitate în conformitate cu legislația europeană? Și în al doilea rând, domnule președinte, respect uh, decizia uh, dumneavoastră de a discuta la nivelul uh, coordonatorilor conflictul de interes al raportoarei noastre, doamna Lahlun, dar trebuie să vă spun că pentru mine demisia sa din acordul Euromed este o dovadă că avea un conflict de interese și nu cred că uh, este sănătos să continuăm uh, să nu abordăm acest subiect în Parlament sau cel puțin în această comisie. Solicitarea mea este să uh, ne gândim dacă chiar putem să votăm rezoluția ce acompaniază acest punct uh, pe 10 decembrie. Din punctul meu de vedere, nimic nu este dat. Mulțumesc, spune președintele. În ceea ce privește Marocul, două elemente. Întâi, condiția pentru vot este ca Comisia să ne prezinte o procedură clară privind îmbunătățirea și consolidarea trasabilității bunurilor ce vin din uh, Sahara Occidentală. A fost un mesaj uh, clar din partea Comisiei noastre în acest sens. Și din câte știu eu până acum, nu este nimic concret uh, pe masă. Apoi, în ceea ce privește conflictul de interese, am analizat îndeaproape regulamentul de procedură și președintele trebuie să se ocupe de asta. Președintele Parlamentului a fost informat, precum și um, liderul grupului ALDE și aceste două persoane sunt uh, cele responsabile pentru o decizie la acest subiect. Vă mulțumesc! Cu aceasta trecem la adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, am să vă propun adoptarea ordinii de zi cu două modificări. Punctul 11, chestiunea ce ține de piața internă, ar urma să fie abordat după punctul 15, iar punctele 12 până la 15, dezbaterea comună privind Singapore, vor, uh, va, uh, deci punctele vor începe imediat după vot. Există obiecții față de această solicitare de schimbare? Nu văd să fie cazul, deci considerăm a, a, ordinea de zi ca fiind adoptată. Mm, pro, um, proiectul de proces verbal uh, pentru reuniunea din 5 noiembrie va fi considerat adoptat, uh, cu excepția situației în care există obiecții ce vor fi semnalate până la finalul acestei reuniuni. Punctul 3. Această reuniune, ca de obicei, este transmis, transmisă pe internet, deci uh, salutări tuturor uh, din Lisabona la Lüneburg, uh, de la Tallinn la Tesaloniki. Uh, avem interpretare, sunteți rugați să vorbiți rar, clar și uh, cu voce destul de ridicată, astfel încât fiecare să vă poată auzi. De asemenea, aș dori să urez bun venit unor colegi noi. I-am urat bun venit lui Oliver Krenz la secretariatul INTA Um, trecem la următorul punct de pe ordinea zi, delegația la OCDE la Paris pe 21 noiembrie. OCDE este un partener esențial în uh, sistemul comercial multilateral și un bun, să spunem, think tank uh, pentru uh, cunoștințe și consultanță economică. Iar acest uh, lucru este cu atât mai uh, important în acest uh, lume cu din ce în ce mai multe uh, tendințe protecționiste. Reuniunea a fost foarte fructoasă, ne-am întâlnit cu mulți oficiali, um, dar și cu ambasadorul nostru UE, am avut oportunitatea de a asculta prezentarea privind perspectiva 2018 a, în domeniul economiei a OCDE și am putut discuta despre orientările OCDE și despre politica comercială în general. Am uh, căzut de acord asupra unei uh, cooperări mai strânse cu OECD în viitor. Jude a participat uh, și ea la, la această delegație și dorește să adauge ceva. Mulțumesc! Nu mă așteptam uh, să prezentați acest punct. Sunt de acord cu noastră, a fost o zi foarte interesantă. Dacă am înțeles corect, mi se pare uh, uimitor faptul că a fost prima dată când am vizitat formal OCDE de la Comisia INTA. Am avut mai multe sesiuni uh, într-o zi foarte încărcată la Paris și ceea ce a reieșit a fost uh, strânsă legătură între dezbaterile uh, OCDE, deci între membrii OCDE și dezbaterile pe care le avem noi în Parlament și în Uniunea Europeană referitor la aspecte esențiale în domeniul economic și comercial. Câteva elemente mi s-au părut că merită menționate chiar dacă acestea vor rămâne numai undeva stocate într-un video pe internet. Cred că trebuie menționate, în primul rând, în ceea ce privește creditele la export și în Comisia INTA, în următoarele luni, vom discuta despre recomandările Ombudsmanului European în acest sens Um, cred că mesajul care a reieșit foarte clar din discuțiile cu OCDE se referă la importanța UE ca um, motor al um, valorilor progresive, progresiste uh, în comerț. Uh, a asta a trecut și a inclus și discuția referitoare la acel uh, due diligence, la verificările necesare ce trebuie făcute în uh, domeniul comercial și asta, bineînțeles, are legături și cu toate regulile la nivel internațional. Cred că se creează o oportunitate pentru a promova reguli mai bune, mai puternice pentru a asigura o politică comercială mai echilibrată în viitor. Și în două cazuri acest lucru este valabil, aceste credite la export și uh, due diligence. Um, un exemplu fiind uh, minereurile obținute din zone de conflict. Uh, Parlamentul European solicită în mod uh, regulat să se facă verificările uh, necesare și ca ele să fie obligatorii um, la nivel uh, european și mm, cred că în cooperare cu OCDE putem îmbunătăți uh, regulile în acest sens. Încă un element. Um, un fel de tranziție ce a avut loc la OCDE, la, ce a avut loc în mod similar uh, în Uniunea Europeană privind uh, um, comer, um, politica Trade for All, comerț pentru toți, a reieșit clar din discuție că trebuie să ne asigurăm că uh, atunci când facem schimbări, uh, chiar uh, răspundem la preocupările publicului privind consecințele negative ale globalizării. Și că răspundem la îngrijorările publicului privind impactul comerțului asupra anumitor regiuni. Cred că este ceva ce ar trebui discutat mai mult în Parlamentul European a reieșit clar din discuția de la OCDE că nu trebuie să uh, fragmentăm politicile. Când noi am avut întrebări în acest uh, sens, ni s Ni s-a răspuns cu același gen de întrebări cât uh, cooperăm noi cu Comisia pentru Ocupare privind Trade for All și impactul regional al globalizării. Deci, iată, lucrurile asupra cărora trebuie să reflectăm la nivel intern și noi suntem mult prea uh, fragmentați. Și poate un comentariu negativ, dar am fost uh, foarte dezamăgită de discuția ce a avut loc într-un anumit uh, sector în care uh, S-a vorbit despre dumping și concurență um, neloială. Um, mai exact este vorba de sectorul oțelului în care tocmai reies toate aceste um, elemente și interacționează. Cred că trebuie să găsim o cale să abordăm această criză în uh, sectorul oțelului. Mi se pare că instrumentele de care dispunem în momentul de față nu sunt la înălțimea crizei cu care ne confruntăm în ultimii ani în acest sector. Este un uh, sector în care noi, ca comisie, cred că ar trebui să ne gândim uh, ce putem face mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultima reuniune referitoare la oțel nu a fost una în care să fi făcut cele mai multe progrese. Doamna Minar. Werkzoek aan de OESO was... Mulțumesc, domnule președinte. Această vizită mi s-a părut foarte utilă. Ordinea de zi a fost uh, destul de încărcată, n-am avut uh, timp să discutăm toate subiectele. Juda a menționat unele dintre elementele importante. Domnul Ken Ash a spus uh, ceva la Comisia Agri și aș vrea să mă refer la asta. A spus că avem nevoie de o liberalizare reglementată, că regulile trebuie să fie transparente, nediscriminatorii și proporționate. Liber schimb, da, dar în mod uh, reglementat. Apoi Joachim Paul a lucrat la, uh, asupra chestiunii arbitrajului și ceea ce este esențial în domeniul arbitrajului nu a fost uh, abordat la Parlamentul European. De ce investitorii străini nu ar, um, ar avea uh, la dispoziție un um, sistem de arbitraj uh, independent. Uh, avem um, ISDS și alte sisteme de soluționare a litigiilor, dar nu mi se pare su suficient. Mă bucur că am discutat cu cei de la OCDE, dar în ceea ce privește mandatul UE, trebuie să ne asigurăm că mai multe țări sunt considerate industrializate. Și de asemenea să vorbim despre eventuale extindere. Am discutat uh, cu mai mulți colegi și cred că pentru următorul mandat trebuie să continuăm să uh, lucrăm la acest punct. Așa este, vom continua cu cooperarea. Cred că în februarie s-ar putea să avem o participare din partea comisiei noastre la rețeaua parlamentară a OCDE. Și este clar că um, vom participa. Doamna Hautala. Da, mi-ar fi plăcut să fiu acolo pentru că apreciez acest gen de muncă conceptuală pe care o face OCDE de mai mult timp, cu integrarea mai multor perspective. Am o întrebare pentru cei care au fost uh, prezenți. Au vorbit, au spus ceva despre uh, Uh, cum, ce, um, munca lor la implementarea agendei 2030, uh, a obie, atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. A fost ceva specific menționat la, referitor la integrarea acestora? Președintelor, președintele, s-a menționat, dar uh, nu, a, nu s-a spus nimic specific. Are de-a face cu ceea ce a spus Jude, au spus Jude și Anne-Marie strategia concretă în diferite domenii politice este cea mai importantă. Ei descriu puțin ce fac și apoi ne întreabă pe noi, dar voi ce faceți la Parlamentul European? Și noi spunem că am avut unele structuri externe. În orice caz, și noi trebuie să ne gândim la asta. Uh, la interacțiunea între politica comercială și celelalte uh, politici. Este ceva la care trebuie să ne gândim și pentru următorul mandat. Deci, februarie 2019 ar putea fi o eventuală participare la rețeaua parlamentară OCDE și, uh, bineînțeles, în general ne dorim o consolidare a cooperării cu OCDE. Următorul punct, punctul 5, rezultatul trialogurilor Întâi, um, regulamentul orizontal um, și uh, clauza de garantare, domnul Hansen în numele domnului Fielnor. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. And uh, first of all, uh, I would like uh, to excuse uh, Mr. Fjellner, who has uh, unfortunately uh, um, to. Un Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-mi cer scuze în numele domnului Filner, care din um, motive neprevăzute nu a putut să fie astăzi alături de noi, deci voi citi declarația dânsului. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru un raport uh, foarte bine um, conceput, care ne arată că SGP atinge obiectivele. Este, din păcate, alt raport, spune domnul președinte. Este singura declarație pe care o am. E vorba de încheierea negocierilor cu privire la regulamentul privind garanțiile orizontale. Și cred că a fost un succes pentru Parlamentul European. Am introdus foarte multe dintre amendamentele noastre în capitolele privind teste și monitorizarea lor din raportul anual și posibilitatea sindicatelor de a începe diferite anchete care să se concentreze pe produsele sensibile cu accent pe IMM-uri, dar și pe regiunile ultraperiferice. Deci cred că această legislație este acum gata și a fost foarte importantă pentru că mai avem câteva acorduri comerciale care urmează, deci aceste garanții orizontale sunt extrem de importante și îi mulțumim uh, raportorului, domnul uh, Fellner, pentru uh, modul în care a lucrat. Trecem va fi de fapt un, un, un alt trialog în curând privind cotele tarifare și uh, chestiunea aceasta va fi discutată la OMC uh, în vederea Brexitului. Mâine vom avea un trilog în acest sens. Poate, mm, dar nu putem ști, uh, vom ajunge la o finalizare a acestor lucrări în curând. Deci înseamnă că va fi vorba de cea de-a treia legislație sub președinția austriacă după verificarea investițiilor străine și regulamentul privind garanțiile orizontale. Deci iată că s-a accelerat acum munca pe dosarele deschise și un alt dosar deschis care este prioritar pentru Parlament este legislația privind controlul uh, exporturilor, probabil Consiliul va adopta pe 5 decembrie mandatul pentru negocieri și apoi imediat vom începe negocierile cu Consiliul pe 11 decembrie. Deci, uh, sper că vom putea să finalizăm și acest act legislativ în acest mandat. Și apoi, Parlamentul European și în special INTA cred că vor fi dovedit că suntem uh, foarte eficienți și uh, avem foarte multe posibilități. Are loc un trialog cu privire la importul bunurilor culturale din păcate, nu știu exact care este situația cu privire la acest dosar, iar raportorul nostru nu este prezent, așa că vom reveni la acest subiect mai târziu. Și acum trecem la punctul 6, punerea în aplicare a regulamentului privind SGP, sistemul uh, de preferințe generalizate. Domnule Hansen, da, mulțumesc. Am intervenția domnului Fielner pentru asta. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru un raport foarte bine redactat care arată că SGP funcționează pentru a atinge cele trei obiective ale acestui program. Reducerea sărăciei, promovarea dezvoltării durabile și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Sistemul SGP, în comparație cu cel al Statelor Unite, prezintă două mari diferențe pe care raportorul le sprijină. Preferințe mai aprofundate și mai generale și o concentrare mai mare pe combinarea acestor preferințe cu dezvoltarea durabilă. Nu voi insista asupra tuturor recomandărilor mele, dar voi sublinia câteva dintre ele. Monitorizarea transparenței acestui proces poate fi îmbunătățită și mai mult și Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă vor trebui să lucreze în continuare pentru a asigura coordonarea cu organizațiile societății civile și cu cu statele membre și um, um, ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să se manifeste la unison. Ne preocupă puțin efectele eliminării posibilității de cumulare între mai mulți beneficiari. Această problemă ar putea fi accentuată pe măsură ce tot mai multe țări um, aplică această schemă. Această schemă ar trebui să fie folosită pentru a facilita utilizarea și serviciile preferențiale. Comisia a anunțat că serviciile și comerțul vor putea fi incluse în această schemă în baza excepției pentru națiunea uh, cea mai favorizată. Impactul de mediu trebuie să fie studiat totuși și mai mult și eventual va fi nevoie de măsuri pentru a ne asigura că aceste obiective sunt consolidate în următorul regulament. Raportorul așteaptă modificări, însă aș dori să le amintesc tuturor colegilor că domeniul de aplicare pentru raportul din proprie inițiativă este destul de restrâns, se referă la revizuirea la mijlocul perioadei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră, doamna Ilmar. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând doresc să îmi cer scuze numele coordonatoare noastre, care nu poate veni aici să citească prevenția sa, dar o voi citi eu. And the rapporteur for his work, especially... Stimați colegi, aș dori să le mulțumesc, să mulțumesc raportorului pentru activitatea sa, dat fiind calendarul foarte strâns. Aș vrea să mulțumesc și comisiei pentru activitatea efectuată. Raportul a venit totuși destul de târziu, lucru care ne-a forțat să ne grăbim. Eu insist totuși să ne exprimăm opinia, orice ar fi. Acest sistem este într-adevăr unul dintre cele mai importante instrumente pe care Uniunea Europeană le are pentru comerț și dezvoltare durabilă. Credibilitatea noastră în materie de dezvoltare durabilă se bazează pe eficiența acestui program, așa că orice întârziere este regretabilă. În ceea ce privește conținutul acestui raport, Împărtășesc poziția raportorului cu privire la nevoia de a implica mai mult societatea civilă, de a crește transparența și de a îmbunătăți monitorizarea. Cu toate acestea, voi înainta câteva amendamente. Acestea se vor concentra în special pe adău- niște adăugiri cu privire la exporturi. Este în interesul nostru ca țările beneficiare să folosească aceste instrumente. Apoi, drepturile omului. Probleme în acest sens apar în majoritatea țărilor terțe, iar acest lucru subminează credibilitatea și eficiența sistemului SGP. Comisia trebuie să contacteze aceste țări și să le vorbească despre îngrijorările noastre. În ceea ce privește societatea civilă, ar trebui să includem în acest raport o invitație pentru Comisie de a crea un sistem oficial de plângeri. Regulamentul SGP prevede ca Comisia Europeană să țină cont de toate informațiile disponibile atunci când um, evaluează dacă țările beneficiare de SGP respectă regulamentele privind drepturile omului. Astfel, este importantă implicarea organizațiilor societății civile și este nevoie în acest sens de un canal oficial de comunicare. În absența unui astfel de canal oficial de comunicare, nu se poate garanta faptul că Comisia Europeană își va respecta obligațiile în mod corespunzător. Și acum o ultimă observație. De, din Pakistan până în Filipine, respectul drepturilor omului se pare că se înrăutățește și acest lucru nu este de dorit pentru că credibilitatea noastră este afectată, nu numai pe scena internațională, dar și în ochii cetățenilor europeni. Dacă nu se implementează în mod oficial convențiile internaționale, programul uh, SGP ar putea duce la dumping de mediu și dumping social și Uniunea Europeană nu promovează un astfel de model de lucru. Abia aștept să lucrez cu raportorul și cu raportorii din umbră pentru a aborda toate aceste subiecte și pentru a transmite un mesaj puternic către Comisie, către statele membre și către cetățenii noștri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum urmează ECRM, domnul Karim. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am doar două observații principale, dar înainte de asta aș dori să-i mulțumesc lui Cristofor pentru activitatea pe care a făcut-o. Nu este aici, dar cu siguranță că aceste mulțumiri vor ajunge și la el. Voi transmite și eu câteva amendamente, însă înainte de toate vreau să fac două observații principale. În primul rând, mă bucur foarte mult că Christopher a nu a avut o abordare de la țară la țară, ci s-a ocupat de întregul program SGP Plus în general. Și cele două observații pe care vreau să le fac. În primul rând, legat de diversificare. Mă bucur că Christopher a subliniat acest lucru în raportul său. Este într-adevăr un subiect pe care trebuie să ne concentrăm, pentru că nu vedem realizările pe care vrem să le realizăm în ceea ce privește liniile de export pentru țările individuale care se califică se pare că nu se trec cele noi linii de export și că accentul cade pe aspectele um, inițiale. Deci cred că putem să facem mai multe pentru a pune accentul pe business to business și poate că e nevoie de un program din partea Comisiei în acest sens, pentru că unul dintre aspectele care um, s-a evidențiat a fost că programul SGP Plus le permite țărilor terțe să exporte către noi, dar are și un impact invers, duce la creșterea exporturilor din partea Uniunii Europene către aceste țări. Deci de aceea este nevoie de mai multe eforturi pentru o abordare mai structurată business to business. Și apoi o altă observație, un aspect la care s-a referit și uh, colegul nostru, uh, Într-adevăr, apar câteva probleme care subminează obiectivele pe care le-am fixat noi prin schema SGP+. Deci, ce facem în acest sens? Cred că trebuie să dăm dovadă de mai multă creativitate, pentru că nu putem vedea lucrurile numai în alb și negru. Astăzi avem SGP+, introducem un program și mâine îl pierdem. Trebuie să vedem mai multe modalități de a aborda acest subiect și cred că Christopher s-a referit la acest lucru atunci când a spus că e nevoie de o abordare mai bine țintită când vine vorba de retragerea preferințelor limitată la anumite sectoare sau în cazul unor încălcări specifice. Am putea eventual să ne gândim la posibilitatea de a retrage certificatele de export de la anumiți operatori economici. Cred că acest lucru reprezintă un bun punct de plecare pentru introducerea unor modalități foarte eficiente, dar și creative pentru a ne asigura că putem să ne concentrăm exact pe factorii problematici și că în același timp putem uh, să îi protejăm pe cei care uh, ar putea să fie amenințați de anumite pagube. Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumim și dumneavoastră, doamna Lalonde nu este aici, dau cuvântul doamnei Swiss, vreți să o înlocuiți pe doamna Lalonde? Nu? Bun, atunci Bun, ne dau cuvântul atunci doamnei Heidi Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Regulamentul SGP este într-adevăr uh, un instrument foarte important de politică comercială și ne bucurăm să primim acest proiect de raport din partea colegului nostru, domnul Filner. Mm, mi se pare însă că nu adaugă foarte multe detalii la raportul de punere în aplicare al Comisiei. Mi se pare că singura modificare reală din partea Comisiei cu privire la folosirea acestui instrument nemaipomenit de preferințe comerciale este o mai mare implicare a societății civile, dar am vrea să aflăm mai multe detalii de la Comisie în acest sens. Credem că ar putea să existe o metodă atât directă cât și indirectă de promovare a participării democratice în uh, aceste țări care, după cum bine știm, nu sunt tot timpul democrații perfecte. Deci, o întrebare importantă este următoarea. Putem să creștem influența Uniunii Europene asupra țărilor beneficiare? Vedem într-adevăr câteva efecte pozitive, în special când vine vorba de GSP, de SGP+ iar acest lucru le permite țărilor să își iau un angajament mai mare la nivel internațional. Dar am vrea eventual să vedem o introducere treptată a acestor preferințe comerciale pentru că noi ă, trebuie să putem avea o mai mare influență și credem că am putea folosi acest, această influență mai bine dacă ar fi introdus gradual acest sistem. Acum se investigează Myanmar și Cambodgia, dar mi se pare că activitatea este un pic întreruptă. Deci vreau să știu dacă există vreo posibilitate de introducere treptată acestui sistem. Și apoi, zonele exclusive de producție. Experții mei cred că nu putem să le ignorăm atunci când vorbim de punerea în aplicare a convențiilor internaționale. Zonele exclusive de producție devin din ce în ce mai importante când vine vorba de cota din PIB sau cota de exporturi. Însă acestea sunt în general scutite de aplicarea convențiilor internaționale. Vreau să știu dacă Comisia este pregătită să deschidă discuția pe acest subiect. Și apoi, Everything But Arms. Oare Comisia nu crede că ar fi important să cerem statelor EBA să ratifice toate convențiile internaționale? De ce să nu le oferim aceste instrumente de îmbunătățire a guvernului și a protecției sociale pentru, în beneficiul tuturor până la urmă? Și apoi Cred că Parlamentul European ar trebui să fie mai implicat în toate aceste anchete și în stabilirea pragurilor, a termenilor de referință. Și ultima mea observație are de-a face cu Pactul de Stabilitate pentru Bangladesh, Bangladesh Sustainability Compact. Acesta s-a dovedit a fi un instrument care poate să sprijine punerea în aplicare a Convenției în materie de muncă a SGP. Comisara Malmström ne-a dat semnale că se gândește la extinderea acestui pact și la alte țări. Putem ține cont de aceste semnale și apoi inițiativa în domeniul textilelor din partea Parlamentului European are același obiectiv respectiv ca pactul de stabilitate pentru Bangladesh? Da, o poveste fără sfârșit această inițiativă pentru industria textilelor. Doamna Miner are acum cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Văd că aceasta este o sesiune de înlocuitori și o înlocuiesc de doamna Sanchez, deci voi citi contribuția dumna ei la această dezbatere. În primul rând, recunoaștem faptul că GSP a contribuit la dezvoltarea socială și a drepturilor omului, în special în ce privește ocupa forțele de muncă în rândul femeilor, punerea în practică a bunelor practici guvernamentare și rectificarea practicilor ILO. Salutăm evaluarea la jumătatea perioadei a GSP din partea Comisiei și salutăm faptul că noile regulamente au uh, dus la exporturi din partea beneficiarilor în ce privește și la o reducere în comerțul cu arme, ceea ce contribuie la ridicarea sărăciei. Suntem conștienți că un nou regulament uh, ar trebui să contribuie mai mult la acestea. De asemenea, salutăm faptul că trebuie să creștem transparența și responsabilitatea în această privință. Rugăm Comisia să stabilească un comitet de supervizare comun cu participarea societății civile locale și a reprezentanților uniunilor sindicale, uh, a celor interesați din sectorul privat, a beneficiarilor și Uniunii Europene. Reamintind de asemenea că pentru a crește transparența, trebuie evaluată egibilitatea pentru GSP Plus într-un mod accesibil. Un sistem de monitorizare mai strict alături de descoperirile de organismelor din partea ILO și ONU împreună cu informații din partea terților a dus la la o bună implementare a politicilor adoptate prin cele 27 de convenții. Ar trebui să nu ducă la mișorarea spațiului societății civile și la obstacole pentru finanțarea ONG-urilor din partea Uniunii Europene. În general, GSP ar trebui să crească dialogul. Toate acestea sunt legate direct de obligațiile legale, așa cum decurg din Convenția Internațională privind drepturile politice și internaționale și a prevederilor internaționale ale Organizației Mondiale a Muncii încurajăm Comisia să extindă această schemă de monitorizare intensă și la alte țări care beneficiază de mai mult de 10% din totalul comercial. Comisia trebuie să stabilească niște date limită clară, clare și să simplifice politicile privind drepturile omului și practicile comerciale. În acest sens am dorit să vedem dezvoltarea unui mecanism pentru plângeri oficial care să fie legat de punerea în aplicare oficială a obligațiilor în baza a GSP, pentru a ne asigura că ONU își îndeplinește obligațiile privind drepturile fundamentale, conform Cartei Drepturilor Fundamentale și a tratatelor internaționale. Cred că reducerile tarifare ar trebui să aibă loc gra- gradual și să fie legat de date limită, clare, pentru a crea stimulente pozitive ca țările să își îmbunătățească situația din domeniul muncii și a drepturilor omului. Diferite grupuri se vor concentra pe aceste drepturi și cred că, sperăm că raportorul va lua în considerare aceste lucruri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum voi da cuvântul comisiei, domnul Walter von Hattum. Dar înainte de aceasta, doresc să mărturisesc și un lucru. Are loc o discuție privind Myanmar de înlăturarea preferinței privind Myanmar. Sunt mai multe zvonuri în această privință. Poate ne puteți da mai multe detalii privind cum va fi creat procesul și care sunt indicatorii acestei discuții și dacă sunt luate în considerare consecințele pentru cei din Myanmar. Vă rog frumos. Vă mulțumesc. Bună ziua. În primul rând, Comisia salută proiectul de raport al INTA, precum și evaluarea care însoțește raportul. Recent am avut o discuție în cadrul Comisiei DEVE și am văzut că au mai multe puncte asemănătoare cu ale dumneavoastră, ceea ce este de asemenea îmbucurător. Ați menționat pe bună dreptate în introducerea dumneavoastră, este prima dată când Parlamentul European este colegislator la un regulament GSP. Cred că v-ați descurcat extrem de bine. Concluzia evaluării este că este vorba de un regulament saludabil. Apreciem și faptul că se pune accent asupra faptului că GSP este un instrument pentru dezvoltare. Tocmai aceasta este intenția. Și a specificat acest lucru și în raport și în recomandări. Cred că este cea mai clară evidențiere a agendei privind valorile legate practicile comerciale ale Uniunii Europene. Ați menționat diferența dintre noi și alte state, cum ar fi SUA. În ceea ce privește rezultatul, suntem, destul, suntem extrem de mulțumiți de unele concluzii, uh, inclusiv faptul că lucrăm cu cele mai sărace state. Și am văzut că exporturile au crescut cu 62% față de data ultimului regulament și am registrat altă creștere de 54%. Statele respective au înregistrat o creștere și în ce privește cât de mult profită de pe urma acestora. Dar industria din Uniunea Europeană nu a avut de suferit. Doresc să spun acest lucru. Industria din UE este stimulată de GSP și rapoartele pe care le primim de la toți beneficiarii arată o modificare de la 6 la 4% impactului. În ce privește monitorizarea, recomandările sau concluziile raportului spun că Există un efect asupra guvernanței și drepturilor omului și, și condițiilor de muncă, dar este foarte greu de evaluat acest lucru. Doar să fac câteva mențiuni privind observațiile de până acum. Voi mă voi referi și la Myanmar. În ce privește Parkinson și încălcările drepturilor omului, am fost în misiune acolo recent și am văzut situația privind procesul de export, am discutat cu cei de acolo, noul procuror general al statului a discutat această situație cu noi, tocmai ce au votat un guvern și procurorul general ne-a spus că da, nu este conform Constituției să avem standarde diferite pentru lucrătorii care lucrează pentru export față de cei care lucrează în industria domestică și vom lua măsuri pentru a face ceva în privința aceasta. Un alt exemplu, în Filipine, Parlamentul European a fost foarte important în monitorizarea regulamentelor GSP. După cum știți, erau pe punctul de a introduce pedepsa cu moarte și în Congres s-a dat o lege în acest sens, dar, mulțumită doamnei comisar Malmström și a întrunirilor cu Senatul și cu Parlamentul, încă nu a fost pusă în practică introducerea pedepsei capitale. Eu cred că și mulțumită GSP Plus și a felului în care conlucrăm asupra acestor subiecte. Ce privește monitorizarea noastră, pe urma raportului dumneavoastră și a observațiilor menționate câțiva în colegii noastre, în ce privește transparența. În această privință deja putem să punem în aplicare anumite măsuri în baza actualului regulament, deci nu este nevoie să așteptăm următorul regulament, este o chestiune pe care o analizăm în prezent. Lucrăm îndeaproape cu membrii societății civile, avem reuniuni cu aceștia înainte de misiuni care sunt organizate de SAE de obicei și ascultăm cu atenție la ce se întâmplă la fața locului și ținem cont că am putea să implicăm mai mult pe aceștia în anumite domenii. În al doilea rând, ce privește parteneriatele cu statele beneficiare, raportul a fost foarte tranșat în această privință. Ar trebui să ducem muncă de conștientizare mai intensă și să leagă un pic de ce s-a spus acum în sală, cum am putea să uh, ne apropiem mai mult de ce se întâmplă. Este vorba de preferințe privind comerțul, dar întreaga idee din spatele proiectului este să atragă investiții noi în sectoare care poate nu au fost folosite atât de mult de industrie până acum. În ce privește monitorizarea? Cuprinde 27 de convenții, iar noi încercăm să modificăm un pic lucrurile pentru a fi mai focalizați, deci în loc să discutăm foarte multe lucruri din mai multe domenii, să alegem subiectele cheie. Am făcut acest lucru și în Pakistan, când ne-am axat pe mai multe elemente principale și am cerut guvernului să ia măsuri în aceste privințe în această privință în decurs de un an. În ce privește mecanismul de retragere și folosirea acestuia mai, mai ușoară, după cum ați văzut în mai scuților cu comisarul Maelstrom, avem două proiecte, unul care privește Bangladesh, Cambodia și Myanmar. După cum știți, când ne vorbim Myanmar, avem vedere și să luăm măsuri ulterioare. Și m-ați întrebat cum funcționează în practică. Cred că acest mecanism a fost anunțat în la începutul anului 2017, una în comunicările noastre și ne-am gândit să tragem învățăminte de pe urma GSP Plus pentru acest nou mecanism. Am început cu o listă de probleme în cele două state care se referau la drepturile omului și condițiile de muncă, dar nu și la guvernanță și mediu, de exemplu. Am avut discuții ulterioare între timp. Cred că și no- Acțiunile noastre și ale comisarului Maelstrom au avut un impact mare și în Myanmar, dar și în alte state. Faptul că nu se folosește mecanismul de retragere are legătură cu credibilitatea schemei. Când am mers în Pakistan, am văzut uh, o implicare mult mai mare și cred că este un efect direct al folosirii acestui concept de retragere care a avut efecte și în alte țări. În ce privește valorile industriei, cred că trebuie să ne concentrăm pe cooperare. Aici suntem foarte mulțumiți de cum lucrăm cu Comisia DEVE. Sunt multe chestiuni legate de înlesnirea comerțului și de ridicarea nivelului de conștientizare și de regulamente vamale și aici am putea să lucrăm mai îndeaproape. aproape. Sunt câteva aspecte asupra care am putea deja să demarăm activitatea în prezent. În ce privește următorul regulament și viziunea pe termen mai lung, aici avem câteva întrebări care trebuie luate în considerare. Evident că sunt mai greu de pus în aplicare imediat, dar vom lua în considerare o evaluare de impact înainte de următorul regulament, deci până anul viitor. Vom analiza o parte din chestiunile aduse în discuție, de exemplu, dacă să includem și serviciile în schema GSP ceea ce ați repetat și dumneavoastră în comandările date, cum putem crește impactul pozitiv asupra mediului, am putea să includem mai multe convenții și cum să avem retrageri mai țintite. Actualul regulament GSP deja permite retrageri pe domenii, pe sectoare, dar încă n-am folosit acest lucru. Regulile privind cumularea procedurilor privind originea. Aici avem și o înțelegere între Cambodia și Malezia. Deci avem ceva în acest sens, dar mai trebuie investigat. Putem de asemenea să facem cumulări între țările din ASEAN și țările din sud-estul Asiei și avem câteva propuneri în acest sens. În concluzie, salutăm raportul INTA și evaluarea la mijlocul perioadei. Vom începe să punem în aplicare o parte dintre aceste recomandări cât de curând posibil, să nu țineți minte că este, să nu uitați că este vorba de un instrument pentru dezvoltare totuși și putem și noi să profităm mai mult de faptul că cele două nu se exclud una pe cealaltă. Valorile noastre și agenda comercială merg mână mână și cred că este foarte de ajutor să avem o atitudine care să cuprinde mai multe domenii. Sper ca INTA și Parlamentul European să fie la fel de implicați ca și în cazul regulamentului anterior, deoarece este foarte valoros, foarte valoros aportul lor și pentru redactarea regulamentului, deci și pentru 2024, dar și pentru a da mai multă forță punerii în aplicare a regulamentului. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru contribuție și colaborare. Președintele, mulțumesc și eu, am două observații. În ce privește reforma și perspectivele, Comisia ia în discuție și ia în considerare și posibilitatea de a avea niște cerințe specifice privind produsele? Deci să nu se refere la tot statul și la un anumit tip de producție. Și cea de-a doua observație se referă la Myanmar. Credeți cu adevărat că un embargo este mă scuzați, că un blog sau un cont de Twitter sunt cele mai utile instrumente în acest sens. Eu nu cred că un blog sau un cont de Twitter ar fi adecvate în acest uh, context, mai ales uh, ținem cont ce uh, efect au ele în țările terțe. Când vine vorba de Myanmar, înseamnă deci că va avea loc o anchetă oficială? Mulțumesc! Întrebarea noastră referitoare la producție este foarte interesantă și foarte bună. Momentan nu este posibil, conform actualului regulament, dar când mă aflam în Filipine, avea un lucru regulamente care spuneau că, de exemplu, companiile din industria textilă, care nu respectă anumite standarde, nu vor primi permisiunea de export. Nu am analizat încă cum funcționează în practică din punct de vedere juridic, dar uitați un exemplu de țară care are aceeași de pe care ați exprimat-o și Dorim să înlesnim totuși lucrurile, deci să fim atenți la câte criterii suplimentare adăugăm. În ce privește Myanmar, am uitat să răspund la întrebare precedentă privind consecințele pentru locuitorii de acolo. Când a avut loc misiunea, luna trecută, am avut o misiune la nivel înalt. Multe din părțile interesate Reprezintă aproximativ 500.000 de de lucrători din industria textilă. În mare parte, lucrătorii sunt femei care, dacă și-ar pierde locul de muncă, ar trebui să părăsească zona și atunci s-ar pierde această dinamică a schimbării într-o țară foarte vulnerabilă. Dar scopul evaluării a fost și următorul. Dacă nu folosiți mecanismul de retragere, veți pierde credibilitatea și nici alte state nu vor lua unele dintre standarde foarte în serios. Eu nu vă pot spune decât ce impact a avut. Și în ce privește procedura, ea apare în regulamentul GSP. Începe cu un document în jurnalul oficial, urmează o perioadă de evaluare de șase luni, cu o perioadă de șase luni de finalizare a rapoartelor și după aceea câteva săptămâni la dispoziție pentru ca statul să răspundă la raport. Întreaga procedură este îndelungată și include dialog extensiv cu părțile interesate și cu statul membru în cauză. Deci cred că mesajul principal este dacă s-ar ajunge la propunerea unei evaluări privind o retragere temporar, temporară, vă rog frumos să țineți cont faptul că beneficiile nu dispar, de fapt avem uh, o pârghie mai, mai ușor de folosit și la nivel politic. Și cum dorim să folosim această pârghie, cred că este foarte important ce a spus mai devreme când v-ați referit la abordarea comună. Evident că blogul nu este singura metodă de comunicare, dar unor poate să ajute un pic. Și Data trecută, Myanmar a primit, misiunea a acceptat-o, ceea ce nu era neapărat de la sine înțeles, nu a fost foarte deschiși înainte și au permis această reuniune la nivel înalt, care sperăm să aibă un impact util. Deci va, uh, vor avea efect aceste evaluări. Nu s-a decis încă nimic. Începutul procedurii este dacă să avem un document care să meargă la o comisie consultativă, care odată aprobat și publicat, înseamnă că putem să zicem că am început în mod oficial sau nu. Also a candidate for the diplomatic service, I guess. Iată încă un candidat pentru serviciul diplomatic. Domnule Hansen, Mulțumesc! Cum îl înlocuiesc pe domnul Fielner, am luat notă de observațiile dumneavoastră și de faptul că vor exista câteva amendamente. Le voi transmite domnului Fielner și vă mulțumesc foarte mult! Thanks a lot! Mulțumesc foarte mult! Termenul pentru amendamente este 19 decembrie la ora 12. Deci 19 decembrie la prânz. Foarte bine. Acum trecem la vot. Vom face o pauză de 5 minute. Okay, dear colleagues. First item for the vote is item... Dragi colegi, primul punct la vot este punctul 7, dar înainte să începem, vom uh, deschide votul pentru un test. Deci s-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea? So this Mr. Martin is the last one here. Uh, So Martin e ultimul. Deci, închidem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 Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este vorba de compromisul 4-9. S-a închis votul și se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 45, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Compromisul 6A9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, uh, avem și un amendament. Deci, compromisul 7 încă o dată pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50, Heidi Hautala, vă rog. Da, mulțumesc. Aș dori ca a doua parte din amendamentul 50 să se voteze pe lângă amendament, suplimentar amendamentului de compromis 7. Solicităm comisiei să uh, furnizeze date segregate pe gen privind uh, uh, cine deține întreprinderile, mărimea consiliilor de administrație și așa mai departe. Deci a doua parte, spune președintele a 50 ca o adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru. Mă scuzați, devine caduc. 53 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, Mențineți-vă calmul, domnule. De 62 pentru, împotrivă. Să verificăm, spune președintele. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, mă scuzați, 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 ca o adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10, nou pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromis, o, amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, nouă, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 1 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Amendamentul 1. S-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm raportul în totalitatea sa, așa cum a fost el modificat. Vot electronic, s-a deschis votul.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 abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Adăugire 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 41, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 cu un amendament oral la a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, dar să verificăm cu amendamentul oral pentru a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 51, a doua parte, devine caducă din cauza lui 56, într-adevăr. 54, a doua parte, devine caducă, 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 58 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm, 58 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, compromisul 10 pentru,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 S-a închis votul și se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. 23. S-a deschis votul.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 adoptă cu o largă majoritate. Felicitări, domnule Böge! Point 9 is the establishment Punctul 9. Instituirea unui instrument de asistență pentru preaderare. IPA 3. Raportor este domnul Borelli. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 30 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 39 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e sigur, verificăm 39. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 45 pentru, împotrivă, abțineri. Eu cred că se adoptă, dar verificăm 45. S-a deschis votul. S-a închis votul și, da, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 12 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, să verificăm, 12, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Eu cred că se adoptă, dar să verificăm totuși. S-a deschis votul. Votăm 18. S-a închis votul electronic și se adoptă compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 21 pentru, împotrivă, abțineri,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 adoptă, 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 28 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 28, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Verificăm. 48 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 50 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 50. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 52 pentru, împotrivă, abțineri, Uh, eu cred că se respinge, dar verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge 53 pentru, împotrivă, abțineri. Eu cred că se adoptă, dar verificăm 53. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă, iar acum raportul așa cum a fost el modificat. S-a deschis votul. S-a S-a să zicem că s-a închis. Votul și a fost uh, adoptat cu 27 de voturi pentru o largă majoritate. Felicitări domnului Borelli. Oh, and I think one of the sexiest parts is now the Bun, cred că acum una dintre cele mai interesante părți este certificatul de protecție suplimentară pentru produsele medicale, compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri Cred că e respins, dar haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva, abținere, se adoptă. Apoi avem 105 pentru, împotriva, abțineri. Cred că e respins. Haideți să verificăm 105. Votul este închis. Respins. 106 pentru. Împotrivă. Obținere. Verificăm 106. Cred că este respins, dar verificăm. Votul este închis. Respins. 107 de pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm compromisul 12. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 108D devine caduc. 114 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 114, votul este deschis. Votul este închis. Respins. 116 de pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 13 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vreți să verificăm? Nu, bine. Compromisul 14 pentru. Împotrivă. Obțineri. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm 24. Votul este deschis, acum este închis. Se adoptă 25 pentru, Împotrivă. abțineri. Haideți să verificăm 25. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Obțineri. Verificăm. Votul este închis pe este deschis, îmi cer scuze, la compromisul 1. Votul este închis. Se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, Împotriva. Abțineri. Verificăm 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Înțeleg că sunteți un pic obosiți, dar vă rog, ridicați-vă mâna, pentru că altfel va trebui să verificăm fiecare amendament. Haideți să verificăm amendamentul 3. Votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 31. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 32 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 33 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 34 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 35 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm 35. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 35, 30, 36, 34 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru. Împotrivă. Verificăm 37. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 38 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Compromisul 2 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 41 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm 41. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 42 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm 42. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 44 pentru. Împotrivă? Abțineri? Verificăm 44. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul este deschis la 45. Votul este închis. Se adoptă. Patruzeci și Probabil e compatibil cu 45. De fapt, devine caduc mm, datorită lui 44. Deci compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri,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 Verificăm compromisul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 66, 67 și 13 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm aceste trei amendamente. Votul este deschis. Votul este închis. Respinse. 38, cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17, 70 de fapt, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Devine caduc compromisul 7 pentru, împotrivă, Abțineri? Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm compromisul 7. Mm, da, se adoptă. Cincisprezece pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 84 devine caduc. 85 este identic, deci ambele devin caduce. Și 86, așa că trecem la 127 de pentru, împotriva, abțineri. Verificăm, verificăm 127 de votul este deschis. Votul este închis, se adoptă și acum avem votul final electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. E foarte clar că s-a adoptat. Felicitări raportorului. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi, pentru această sesiune foarte constructivă de vot. Vă rog, vă rog să faceți liniște dacă părăsiți sala. Because I couldn't really understand uh, why you were leaving the room, but Desigur, nu prea înțeleg de ce părăsiți sala în primul rând, dar dacă tot o faceți, vă rog să o faceți în liniște. As we decided on the change on the agenda, we put 11 to the Așa cum am spus, punctul 11 va fi la finalul lucrărilor noastre de astăzi, așa că trecem direct la punctele 12, 13, 12 și 13, de fapt. Bun, trecem cu partea legată de comerț și Singapore. Și cred că David Martin este raportor aici. Thank you, Baron. Um, colleagues, yes, Mulțumesc, domnule președinte. Da, e vorba de analiza amendamentelor. Acum vă rog să faceți liniște. I'm almost scared to speak myself now. Acum mi-e teamă și mie să vorbesc, spune raportorul. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru amendamente. Am primit 116 în total. Desigur, nu voi trece prin toate amendamentele. Aș dori doar să mă refer la patru domenii. În primul rând, impozitarea. În câteva amendamente se spune că Singapore este un paradis fiscal. Dați-mi voie să spun lucrurilor pe nume. Acest, această idee nu este corectă. Multe dintre statele noastre membre aplică rate de impozitare mai mici decât uh, Singapore. Singapore este o jurisdicție responsabilă din punct de vedere fiscal, a primit un rating de conformitate din partea Forumului Global al OCDE pentru transparență și schimb de informații în scopul fiscale în 2013, uh, la fel ca Suedia, Finlanda și Spania. Mai mult, în conformitate cu lista jurisdicțiilor necooperante a codului de conduit al Uniunii Europene, Singaporele nu se găsește nici pe lista neagră, nici pe lista de monitorizare. Mai mult de atât, așa cum se include în proiectul de rezoluție, Singapore în 2017 a semnat MCAA, acordul multilateral de uh, competitivitate pentru implementarea standardelor de schimb multilateral și și-a notificat intenția de a activa schimbul automat de informații cu toate statele membre cu care nu a existat un acord bilateral în acest sens. Acest angajament este menționat și în acordul de parteneriat și de cooperare, așa că nu voi sprijini amendamente care încearcă să eticheteze Singapore drept paradis fiscal. În ceea ce privește serviciile financiare și excepțiile prudențiale, Singapore este un centru financiar important, nu există nicio îndoială în acest sens, dar în cazul crizei financiare pe care am uh, discutat-o data trecută, această excepție prudențială din acord ne permit să adoptăm sau să păstrăm măsuri din motive prudențiale și pentru a proteja depozitarii și investitorii europeni și pentru a asigura integritatea sistemului nostru financiar. De aceea nu consider că s-ar putea cauza o criză financiară de angajamentele luate la capitolul servicii în acest acord de liber schimb. Dar um, dacă Dați cuvântul și Comisiei, domnule președinte, poate că și aceștia ne pot oferi câteva garanții în acest sens. În ceea ce privește indicațiile geografice, acordul nu oferă protecție automată celor 196 de indicații geografice din anexă, dar procedura de înregistrare se va face numai după ce Parlamentul European își va da consimțământul. Am discutat cu Singapore și sunt încrezător că majoritatea indicațiilor geografice, dacă nu chiar toate, vor fi protejate, dar aș dori să rog Comisia să îi asigure pe colegi cu privire la procesul de înregistrare din Singapore, dat fiind faptul că numeroși deputați au fost interesați de acest subiect. În ceea ce privește Convenția Internațională a Muncii și capitolul privind dezvoltarea durabilă, Singapore a ratificat Convenția cheie a Organizației Internaționale a Muncii cu privire la condițiile de lucru și și-a notificat intenția de a mai ratifica una. Așteptăm semnale de la Singapore cu privire la viitoarele ratificări și cu privire la angajamentele în dialogurile viitoare. În ceea ce privește capitolul pentru comerț și dezvoltare sustenabilă, regret faptul că acesta nu este pe deplin uh, aplicabil după cum bine știți, a fost uh, negociat acum multă vreme și așteptăm să fie revizuit cât de repede posibil uh, după intrarea în vigoare a regulamentului prin clauza de revizuire generală pentru a pune în aplicare acest mecanism, dar și un mecanism de sancțiuni de ultim resort. Cred că uh, voi continua discuțiile pe acest subiect cu colegii mei, așa cum știți și dumneavoastră, domnule președinte. Angajamentele pot fi credibile numai dacă fac obiectul unui mecanism de soluționare a litigiilor. Vreau să mulțumesc din nou colegilor pentru contribuțiile lor și abia aștept cooperarea cu raportorii din umbră pentru compromisurile pe care dorim să le redactăm. Până acum această cooperare s-a dovedit a fi foarte utilă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Acum uh, mă uit la raportorii din umbră, dar domnul Kelly nu este și domnul Kamal. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Eu voi vorbi în numele domnului Tremosa, care nu a putut fi alături de noi astăzi pentru că este în Washington cu delegația interparlamentară USUA în această săptămână, dar ar fi vrut oricum să mulțumesc raportorului pentru munca foarte bună pe care a desfășurat-o pe marginea acestui dosar deja de atâta vreme. A înaintat numai câteva amendamente la cele două rezoluții pentru că am considerat că proiectul de raport este unul foarte bun. În primul rând am dorit să adăugăm faptul că suntem conștienți și suntem recunoscători pentru răbdarea și flexibilitatea de care au dat, a dat dovadă Singapore. Vreau să, vrem să mulțumim Singapore pentru angajamentul constant, în ciuda întârzierilor din partea noastră. În al doilea rând, am eliminat trimiterea la mecanismul bazat pe sancțiuni pentru că nu îl putem sprijini, dar suntem convinși că raportorul și raportorii din umbră vor găsi o soluție foarte bună de compromis atunci când părerile sunt divergente. Este important ca acum să dăm undă verde acestui acord și să ne asigurăm că va putea intra în vigoare. În ceea ce privește rezoluția cu privire la acordul pentru investiții, sperăm că putem să ajungem la un acord cu privire la formulare care să sublinieze importanța socială, corporativă, dar păstrează totuși această posibilitate ca o opțiune, pentru că credem că a fost până acum unul dintre cele mai eficiente instrumente complementare de legislației. Cred că avem acum temeiul pentru două rezoluții foarte importante pentru a arăta sprijinul față de acest acord. Așteptăm o muncă constructivă în continuare cu raportorul și ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, doamna Minor, din partea GUE. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik wil graag nogmaals uh, herhaaldelijk mijn zorgen uitspreken over dit verdrag. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori uh, să îmi exprim în continuare preocupările pentru acest ehm, regulament în legătură cu amendamentele pe care le-am înaintat. Singapore are numeroase companii fantomă și uh, funcționează și ca un paradis fiscal. Uh, nu este o idee abstractă, ci este un risc foarte concret, um, dată fiind criza financiară. Statele membre, într-adevăr, sunt unele state membre care aplică rate, cote de impozitare mai mici, dar acesta nu este un motiv să nu recunoaștem faptul că Singapore este un paradis fiscal. În ceea ce privește confidențialitatea impozitării, credem că acest lucru este negativ și nu respectă prioritățile acestui Parlament. Vrem să li se garanteze statelor membre accesul la informații atunci când este nevoie, pentru că această excepție prudențială nu este corespunzătoare în ceea ce privește capitolul privind um, TSD, nu putem fi de acord cu acesta. Nu putem să sprijinim deci acest raport, așa că vom um, vom respinge întreaga formulare. Domnule Zulu, mulțumesc. Eu acum intervin în numele domnei Beghin, care este și ea în misiune la Washington. La fel ca alte acorduri de liber schimb și cel cu Singapore prevede o formă de protecție a indicațiilor geografice. Noi apreciem faptul că Singapore a apreciat a acceptat să introducă un registru de protecție a indicațiilor geografice, creând un sistem care se bazează, de fapt, pe acest registru. Însă suntem îngrijorați de faptul că un astfel de registru nu a fost încă instituit. Unele indicații geografice s-ar putea să nu beneficieze deci de protecție completă. În al doilea rând, am fost informați abia acum că înregistrarea indicațiilor geografice în Singapore va face obiectul unei plăți administrative, a cărei valoare nu o cunoaștem încă. Și apoi, aspectul cel mai important, am fost informați cu puțin timp în urmă că aproximativ 15 indicații geografice s-ar putea să nu beneficieze de niciun fel de protecție. Printre cele care au legătură cu țara mea, s-ar părea că se numără și Fontina. Și credem că, din acest punct de vedere, este foarte gravă lipsa de transparență a acestei comisii parlamentare care a fost informată de această situație numai de curând în timp ce, ar fi trebu- în timp ce aceste informații, de fapt, se cunoșteau sub formă de scrisori în 2013, în altă legislatură, când deputații responsabili erau diferiți. Deci, am vrea să, spun, să știm care este motivul pentru această lipsă de comunicare și am vrea să primim lista completă de indicații geografice care va fi protejată prin acest acord de liber schimb. Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul Comisiei. Poate uh, reușiți să ne răspundeți și întrebărilor cu privire la indicațiile geografice, vă rog. Um, thank you, Mr. Chair. Uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să mulțumesc succint raportorului pentru rapoarte atât privind APA cât și FTA și pentru implicarea sa de-a lungul anilor. Voi trece direct la cele două chestiuni pe care m-a rugat domnul raportor să le lămuresc mai mult. Și anume, serviciile financiare și clauza de prudență și protecția indicațiilor de origine geografică. În ce privește serviciile financiare, Cred că este extrem de important să înțelegem cu ce ne, opucă, ne ocupăm la FTA când vine vorba de reglementarea serviciilor financiare și cu ce nu ne ocupăm. Practic, ne ocupăm de reglementarea situației pe termen lung în ce privește serviciile financiare în Uniunea Europeană din anii 90 și 80. Nu au mai avut loc liberalizări adiționale, de exemplu, liberalizări privind mișcările de capital, care au loc ca rezultat a serviciilor financiare. Angajamentul nostru reflectă pur și simplu obligațiile pe care le avem în baza tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, precum și angajamentele pe care ni le-am luat în contextul OCDE. Mai mult decât atât, NFTAs, avem reglementat dreptul de a face regulamente în politici. Nu promovăm reglementări în sectorul serviciilor financiare, în mod evident. Încercăm de doar să ne asigurăm că Organismele care reglementează pot face acest lucru în continuare într-o manieră non-discriminatorie. Ca rezultat a acordului de liber schimb cu Singaporul, cu Singaporele, nu există nicio legislație financiară care va trebui modificată sau eliminată. Deci mi se pare foarte clar că putem spune că prevederile din acordul de liber schimb sunt neutre în ce privește efectele pe care le produc în legătură cu stabilitatea financiară și orice riscuri sau probleme aferente. Mai degrabă vom avea o coordonare mai apropiată, mai bună și vom putea să ne împărtășim cunoștințele mai bine în acest domeniu. Ce privește excepția prudențială, se permite regulatorilor să ia măsuri foarte largi în sectorul financiar din motive de prudență, inclusiv pentru a asigura stabilitatea financiară. Și avem aceste avem această prevedere și în ceea ce privește Singaporele. Îmi dau seama că n-am foarte mult timp la dispoziție, așa că permiteți-mi să mă refer pe scurt la indicatorii de origine geografică. O importanță fundamentală. și au fost luați în considerare de către Comisie, în asemenea măsură încât intrarea în vigoare al acordului de liber schimb este condiționată de un răspuns pozitiv privind protejarea indicațiilor de origine geografică în Singapore. S-a mai discutat acest subiect de câteva ori în cadrul acestei comisii. Sperăm să avem acceptarea din partea Parlamentului European și după aceea să putem trece la procedurile de înregistrare internă în Singapore pentru protejarea indicațiilor de origine geografică. S-au identificat 196 de indicații de origine care sunt listate odată cu în conținutul acordului. Prin concluzia Consiliului privind acordul de liber schimb se va permite intrarea în vigoare acestea. Suntem încrezători că procesul uh, de protejare a indicațiilor de origine geografică se va decurge fără probleme în Singapore și noi vom contribui la bunul mers al acestuia. Sperăm să avem un rezultat pozitiv care să fie acceptabil pentru toate statele membre. Și să nu uităm încă un lucru. Protejarea indicațiilor de origine geografică reprezintă un, un pas fundamental când vine vorba de Singapore, care va avea efecte în întreaga lume. Au existat mai multe probleme în acceptarea acestor prevederi și am ajuns la un rezultat excelent, inclusiv în ce privește protejarea indicațiilor de origine geografică. Deci eu cred că am ajuns la un rezultat foarte satisfăcător. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, director, ai să cuvântul. Nu, nu, pot să iau cuvântul mai încolo. Vă mulțumesc. Nu am foarte multe de adăugat, Vă repeta o parte în cele spuse de antevorbitorii mei. În general, aici uh, analizăm și uh, definițiile aferente și am analizat toate listele posibile și am văzut că Singapore nu apare lista drept paradis fiscal nicăieri. Deci eu cred că este greșit uh, să îl catalogăm în acest fel și nu pot accepta amendamente care să spună că ar fi un paradis fiscal. Înțeleg a spuse de GUE, dar avem o convenție și trebuie să continuăm să facem eforturi pentru ca Singapore să respecte restul prevederilor ALO. Sunt ușor dezamăgit de procedura în legătură cu indicația de origine geografică, cu toate că, așa cum spune Comisia, trebuie să avem în vedere că în momentul de față Singapore nu recunoaște niciun fel de indicație de origine geografică și atunci trebuie să pună la punct un sistem. Despre deci, subire de alte acorduri de liber schimb, liber schimb, unde pur și simplu aveam o listă acceptată de ambele părți, în acest caz Singapore trebuie să pună la punct un mecanism mai întâi. Mi s-a spus că toate sau aproape toate vor fi acceptate. Dar nu ne putem lua acest angajament până nu este totul pus la punct. Și orice taxe de înregistrare vor fi simbolice. Cred că la finalul procesului indicații de origine geografică prin Europa vor fi protejate. Mulțumesc foarte mult! Închidem și punctul 13. În ianuarie vom adopta rezoluția și conținutul. Punctele 14 și 15 se referă la partea privind investițiile și lui David. Această, pe acest subiect am primit 95 de amendamente. Este un pic mai greu de făcut un comentariu aici sau de găsit un compromis, deoarece fie fie sunt complet pentru, fie se opun în întregime sistemului și obiectează la faptul că acesta este un sistem doar pentru investitori. Vestea bună este că am eliminat ISDS-ul nociv de până acum și l-am locuit cu unul public și transparent. Este adevărat că Singapore nu a avut un caz defensiv de ISDS până acum, deci, unii spune că nu avem nevoie de, un, de o convenție privind protecția investitorilor. Dar Franța, Belgia și UK și-au exprimat părerea în această privință și vom înlocui mecanismul de al litigiilor între investitori și stat cu unul mai public și transparent. Este regretabil că nu avem prevedere privind obligațiile investitorilor și că nu avem un mecanism de redresare privind încălcarea drepturilor omului de către investitori. Este un punct foarte important pentru grupul meu și las Comisia să reflecte asupra acest lucru Avem și prevederi privind industria textilă și avem amendamente pentru eliminarea paragrafului care susține un tratat privind afacerile și drepturile omului. Pe noi m-au surprins aceste amendamente. Parlamentul a adoptat o rezoluție care susține această inițiativă cu majoritate largă. Sper că grupul își va urma linia politică și va respinge amendamentele. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperare și abia aștept să vă discuția privind compromisurile, cu toate că, după cum spuneam, aici va fi foarte dificil de găsit un compromis. Îmi dau seama. Primul raportor din umbră este domnul Kamal. Mulțumesc foarte mult! Cred că am avut o dezbatere foarte cuprinzătoare în grupul nostru. Au fost voci care au spus pentru ce avem nevoie de o protecție a investitorilor și a investițiilor. De deci ce ar trebui să avem acest uh, mecanism la care să aibă acces companiile? Sunt și alții care nu le place mecanismul de soluționare a disputelor și cum este propus aici. Ar dori mai multă transparență, responsabilitate în propunerea comisiei și pare că acest, acest nu este tocmai ce căutăm. Cred că grupul nostru dorește mai departe să vadă că ajungem la un rezultat cu toate acestea. Am avut mai multe discuții cu David și credem că este foarte important să încercăm să ajungem la finalul procesului. Pentru cei care critică sistemul de soluționare a disputelor între stat și investitori, avem acum o soluție mai bună. Deci am avut dezbateri care au cuprins foarte multe puncte de vedere și le înțeleg pe toate. Este nevoie de un astfel de, o astfel de prevedere, dar poate fi considerat și un model pentru viitoarele acorduri. Deci înțeleg cât de important este să includem acest mecanism aici, ca precedent. Mulțumesc. Doamna Marie Minerg. Propunerea aceasta este prematură. Deciziile Curții de Justiție Uniunea Europene vor oferi lămuriri privind drepturile investitorilor străini. De aceea, sugerez ca sugerez să amânăm această discuție. OCD a emis de asemenea o declarație privind mecanismul de soluționare a disputelor. Și pe baza acestei declarații și noi ne opunem. reglementarea frânează investițiile, iar acest acord nu oferă nicio protecție în acest sens. Cele două mecanisme privind litigiile, de asemenea, nu oferă posibilitatea terților să ia parte la acest proces. Credem că trebuie să folosească mai întâi toate căile de atac la nivel local înainte de a se apela la acest sistem, deci noi am dorit respingerea propunerii. Jude, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Eu mă număr printre mulți colegi de aici care au un amendament împotriva acestui uh, mecanism de protecție. Motivul meu este unul foarte simplu. Din păcate, auzim foarte rar uh, în politică vorbindu-se de echitate ca principiu de bază. Eu nu cred că este corect să conferim drepturi speciale celor care au avut cel mai mult de câștigat de pe urma globalizării, atunci când nu există drepturi care să corespundă acestora și de care să beneficieze cei care de multe ori sunt afectați negativ, cum ar fi lucrătorii și comunitățile care devin victime ale deciziilor luate de investitori internaționali. Eu nu cred că este corect să creăm un sistem judiciar, judiciar paralel pentru corporațiile multinaționale. S-a încercat să lucreze asupra sistemului, după cum a spus Anne-Marie Mina, pentru a-l uh, înfrumuseța un pic. Mie nu mi se pare corect este un sistem care este greșit în mod fundamental și duce la un tratament inegal în fața legii. Deci, de aceea, din principiu, mă opun acordului de protecție a investitorilor. Și ar fi fost posibil să se negocieze un astfel de acord din partea Comisiei fără a fi inclus un mecanism de soluționare a litigiilor între investitori și stat care să fie ușor înfrumusețat sau nu. Am fi putut avea un acord care să înlocuiască actualele acorduri bilaterale fără a include și instanțe judiciare speciale, dacă s-ar fi discutat acest lucru în timpul negocierilor, dar nu s-a discutat. Iar celălalt motiv este unul practic, este economic. Nu avem nicio legătură între fluxurile investiționale și mecanismelor de soluționare litigilor între investitori și stat. Am auzit acest lucru foarte clar în timpul misiunii comerciale la OCDE de acum câteva săptămâni. Și să din uh, sondajele UNTAD să pot promova investițiile fără a avea instanțe speciale. Nu avem așadar niciun fel de argument economic în favoarea lor. În al treilea rând, trebuie să ne punem și problema privind buna guvernanță. Așteptăm ca Curtea Justiției Uniunii Europene să se pronunțe în ce privește capitolele privind investițiile și compatibilitatea lor cu Uniunea Europeană. Ar fi pentru prima dată când Parlamentul votează un capitol privind investițiile de când a, de când a ajuns pe rolul instanței acel caz. S-a spus într-o reuniune precedentă să votăm asupra SITA și asupra capitolului privind investițiilor din SITA, și acum așteptăm hotărârea Curții Justiție și ar trebui să folosim această logică și aici, ar trebui să așteptăm să vedem o decizie. Dacă știm că așteptăm o decizie în partea Curții justiție, știm că este posibil ca aceasta să pronunțe mod negativ în ce privește investițiile din CETA, atunci ar trebui să așteptăm. Nu este vorba de o amânare foarte lungă. Este vorba de două acorduri separate care pot fi votate separat în acest moment. Deci, dacă va apărea pe ordinea de zi, eu mă voi opune acordului de protecție investițiilor și încurajez pe colegii mei să facă asemenea pentru a ne asigura că nu promovăm principii proaste, guvernanța proastă și politici proaste. Doriți să interveniți în ce privește investițiile și Singaporele? Domnule Kelly? Da, eu sunt mulțumit de activitatea lui David Martin privind acest acord. Îi mulțumesc pe această cale. Încercăm să lucrăm la un compromis. Am mai spus acest lucru și înainte și alții au zis la fel. Singapore are valori fundamentale foarte asemănătoare cu ale Uniunii Europene și este cea mai importantă destinație investițiilor străine este numărul 1 în ce privește investițiile europene în Asia uh, și avem investiție 256 miliarde pe an în, la bursă. Deci eu cred că ar trebui să înlocuim tratatele bilaterale de investiții dintre 13 state membre și Singapore și îmi place acest acord. Eu cred că mecanismul de protecție a investitorilor a fost inclus și îmi place acest lucru. Acordul conține toate aspectele unei noi abordări privind protecția investițiilor și introduce mecanisme care nu sunt prezente în tratatele bilaterale privind investițiile dintre statele europene și Singapore. Cred că este un pas important înainte. Sistemul asigură că avem un echilibru între protejarea investitorilor într-un mediu transparent și că statul poate în continuare să reglementeze situația pentru a-și urmări obiectivele politică. Mie îmi pare că avem o soluție clară care oferă mai multă echitate. Și dorim să avem acest sistem, inclusiv o instanță de apel care să ofere siguranță și certitudine juridică. Obiectivul nostru pe termen lung ar trebui să fie înființarea unei curți independente internaționale și mă bucur că avem un amendament în ce privește un astfel tribunal, și anume MIC. Și trebuie să văd că se continuă eforturile de a înființa acest tribunal împreună cu țările terțe și probabil că în acest fel toate chestiunile pendente s-ar rezolva într-un mod satisfăcător. Poate că s-a exagerat un pic, mai ales în jurul discuțiilor privind TTIP și știm că a generat multe presentimente. Acordul este un pas pozitiv în ce privește și protejarea investițiilor și a mecanismelor de soluționare litigilor, deci vreau să susțin acest lucru. Cred că este important pentru mediu, pentru standardele domeniul muncii și a respectării drepturilor omului în întreaga lume. După cum am spus și mai înainte, dacă nu ratificăm acest acord vom avea probleme destul de mari. Cred că am așteptat suficient. Avem de face cu un acord foarte important și progresist. Și sperăm să ajungem la cooperarea multilaterală pe care încearcă să o dezvolte Comisia. Nu găsesc niciun motiv pentru a fi respinsă cred că nu ne va pune într-o lumină bună, cred că este foarte bine să îl aprobăm și nu mai avem deloc timp să amânăm lucrurile. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult! Comisia. Vă mulțumesc, au spus deja foarte multe lucruri. Permiteți-mi să răspund pe scurt la o întrebare care pare să plutească în aer și anume, uh, de ce să avem acest uh, acord de protecție a investițiilor cu Singapore? În primul rând, nu pornim de la zero. Avem deja un sistem întreg de tratate bilaterale și o politică privind investițiile cu o tradiție îndelungată de mai mulți ani. Comisia și Consiliul și Parlamentul au lucrat deja de mult timp la schimbarea situației. Deci primul motiv este foarte clar pentru înlocuirea celor 13 tratate bilaterale din prezent. Cel de-al doilea motiv a fost menționat la rândul său și anume că Singapore este, acordul cu Singapore este un model pentru viitoarele care vor fi negociate în zona ASEAN și poate reprezenta un model pentru negocierile viitoare din zonă. Deci să nu subestimăm importanța existenței acestui acord cu Singapore când vine vorba de negocierile viitoare. Acordul asigură și o concurență echitabilă. Trebuie să ne protejăm investitorii, putem să avem un pic diferit în această privință, dar companiile care operează în Singapore trebuie să se bucure de o concurență echitabilă, indiferent că este vorba de competitori din Canada, SUA, China sau Japonia și cu toții se bucură de prevederi care îi protejează în cazul unor, în cadrul unor acorduri existente, cum ar fi citate tip sau altele. Nu spunem că dorim să-i protejăm indiferent de preț, dorim să fie respectate principiile noastre, dar este un aspect important. Și a mai fost menționat și ultimul aspect, dar doresc să insist asupra sa. Este vorba de un pas, de o etapă importantă și necesară pentru stabilirea unei instanțe privind investițiile multilaterale. multilaterale. Poate să influențeze aspecte viitoare, cum ar fi responsabilitatea socială a corporațiilor și nu putem să asigurăm suficiente prerogative unei astfel de instanțe multilaterală, dacă nu putem face acest prim pas și dacă nu putem convinge alte state să lucreze alături de noi. După cum știți, unul din angajamentele pe care și l-a asumat Singapore în cadrul acestui acord de protecție este că vor colabora cu noi pentru înființarea unei instanțe multilaterale. În concluzie, dacă îmi permiteți, când se va vota acordul aici și în plenară? aveți de ales între două lucruri. Puteți decide să susțineți un sistem de protecție investițiilor reformat, dezvoltat la nivel european, dacă ați contribuit și dumneavoastră, și care se, adresa, se ocupă de multe din preocupările societății civile, când vine vorba de transparență, de absența recursurilor, a, a judecătorilor și a responsabilității acestora și că prezintă un prim pas foarte important în ce privește înființarea instanței multilaterale și care înlocuiește peste o mie de tratate privind investițiile, cel puțin din partea Uniunii Europene. Deci aveți de ales între a face aceasta sau a respinge acordul și a consolida astfel tratatele bilaterale de modă veche. Ele nu vor dispărea, indiferent cum votați ele vor fi păstrate și vor fi renegociate și vor fi actualizate dacă nu găsim o alternativă. Deci dacă votați împotriva acordului, care prezintă o abordare modernă privind investițiile și protecția investițiilor, atunci veți întări tratatele pe stil vechi. Sper să-l susțineți, a fost dezvoltat de toate instituțiile în cooperare și noi suntem mulțumiți de el. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și evident cu toții sperăm că această nouă abordare să aibă câștig de cauză în fața celor 2000 de acorduri vechi. Evident, avem și cartea privind energia, ca subiect la care să reflectăm, sperăm că și aici vom avea un imbol pentru a moderniza lucrurile. Și dau cuvântul lui David. Anne-Marie Menier and Jude. Mulțumesc. Uh, Anne-Marie, Jude, dacă sunteți împotriva sistemului de uh, protecție a investițiilor în sine, n-am eu cum să vă conving. Uh, este o poziție logică, aș spune chiar că nu e deloc nerezonabilă, dar, dar Ehm, dacă vrem un uh, mecanism de protecție a investițiilor, acesta este cel mai bun. Am solicitat uh, curți de protecție, am solicitat curți multilaterale, am dorit uh, înlocuirea sistemelor actuale ehm, și în acordul cu Singapore, noul sistem va fi mai transparent, mai, cu mai multe garanții decât sistemul actual. Dacă uh, acceptați noțiunea de protecția investițiilor, e cea mai bună opțiune. Dacă sunteți împotriva sistemului în sine, atunci n-am eu cum să vă conving. Mulțumesc! Cu acesta încheiem punctele 13 și 14 și ne întoarcem la punctul 11. Și nume este vorba de îmbunătățirea competitivității pe piața internă. Raportor este Nicola Danti, dar el nu este prezent, deci David Martin îl va uh, reprezenta. 11. Uh, Vama. Uh, domnul Martin, da, mă tem că e o problemă cu zborurile, am să intervin destul de des în această după amiază. Îl, îi citesc textul domnului Danti. Avizul pe care îl discutăm astăzi se referă la provocările principale ce țin de guvernanța Uniunii Vamale. În textul meu mă concentrez asupra unor elemente cheie ce țin de competențele comisiei noastre, iar apoi ă, am să fac un scurt rezumat. Întâi, subliniez importanța uh, Uh, aplicării acordului privind facilitarea comerțului semnat la nivel OMC și care a fost deja ratificat de 139 de țări pentru a simplifica și moderniza procesele de export și de import la nivel mondial. De asemenea, este important să continuăm să cooperăm strâns cu OCDE și Organizația Mondială a Vămilor pentru a reduce lacunele existente în sistemele de control vamal. De asemenea, o uniune vamală pe deplin funcțională garantează funcționarea pieței unice, dar uh, și um, facilitează un, uh, cred, sau garantează garant, um, credibilitatea măscudați Uniunii Europene um, față de state terțe. Autoritățile vamale din uh, statele membre și cu state terțe este, um, trebuie să coopereze între ele. De asemenea, cred că uh, protecția consumatorilor depinde de um, capacitatea noastră de a aplica codul VAMAL și de a con controla pro uh, produsele care intră pe piața unică pentru a ne asigura că companiile UE, dar și din afara UE, respectă regulile și standardele UE. Asta trebuie să se întâmple independent de uh, punctul de intrare în Uniunea Europeană a unor produse. Trebuie să eliminăm uh, fenomenul cunoscut al uh, căutării regimului cel mai um, favorabil, de, favorabil. Deci să nu se mai introducă produse pe, prin niște frontiere care sunt uh, mai ușor de pătruns. Tocmai de aceea nivelul și calitatea controlelor trebuie să fie uniformă și sancțiunile tot așa în întreaga Uniune Europeană. Un pas important în această direcție va fi transferul responsabilităților de la autoritățile vamale naționale către nivelul european. În al patrulea rând, digitalizarea este o mare oportunitate pe care o, o putem exploata pentru a îmbunătăți sistemul vamal. Digitalizarea completă a procedurilor um, vamale prin intermediul infrastructurii IT este esențială. De asemenea, consider că digitalizarea are posibilitatea de a face ca schimbul uh, de informații și plata taxelor să fie mai transparentă și mai accesibilă, mai ales pentru operatorii din state terțe. De asemenea, asta ar contribui la lupta împotriva corupției. Și de asemenea, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, trebuie să amintim că după um, retragerea din Uniunea Europeană, Regatul Unit va deveni o stat te- un stat o, un stat terț, mă scuzați, iar asta nu trebuie să aibă un impact negativ asupra dezvoltării uh, sau guvernanței autorităților ramale din UE sau asupra uh, funcționării uh, pieței unice. Domnul raportor uh, așteaptă cu nerăbdare comentariile dumneavoastră și este convins că cooperarea va fi una fructuoasă. Um, Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Sunt foarte recunoscătoare Comisiei pentru că mi-a dat oportunitatea de a mă adresa uh, în fața noastră astăzi. Și după cum știți, am uh, vorbit deja la prezentarea uh, proiectului de raport la IMCO. Raportorul, noi am subliniat că um, suntem pentru automatizarea și modernizarea uh, Uniunii Vamale. Uh, recunoaștem importanța unei funcționări bune a Uniunii Vamale pentru piața unică. Unul dintre instrumentele pe care le dezvoltăm și pe care vom continua să le dezvoltăm cu statele membre este codul VAMAL al UE. Aș spune că 90% din procesele vamale sunt deja automatizate Însă, um, Uniunea Vamală um, duce asta și mai departe, înlocuind uh, cerințele naționale um, cu cerințe uh, la nivel al Uniunii, ceea ce, ar unif- ceea ce uniformizează procedurile uh, la nivel european. Pentru a-i răspunde domnului uh, Danti, Comisia uh, împreună cu statele membre uh, dezvoltă un cadru vamal prin codul vamal al Uniunii încercând prin și acordul de facilitare, încercând să combinăm reguli moderne cu facilitarea comerțului Uh, dar și cu uh, siguranța lanțurilor de aprovizionare. Recunoaștem munca uh, OCDE și Organizației Mondiale a Vămilor. Trebuie să vă spun că cunosc foarte bine acest sistem și îmi dau seama cât de multă importanță se acordă în aceste organizații reglementărilor UE, pentru că ele sunt văzute ca fiind foarte avansate. Deci, uh, um, sprijinim abordarea domnului Danti de a face apel la aceste organizații uh, și de a coopera. Noi facem schimb de bune practici uh, și cu OMC. Um, am prezentat unele bune practici de curând, dar și în viitor vom face asta în domeniul vamal și ca um, un instrument pentru a-i uh, încuraja pe partenerii noștri să introducă reguli echivalente. V-ați referit de asemenea la controle și la uh, instrumente pentru a reduce povar- uh, sarcina administrativă. Ce prevede acum codul VAMAL uh, și ce facem în ceea ce privește gestionarea riscurilor uh, este un instrument uh, pentru a ne concentra asupra um, celor care nu fac treabă bună și a încerca să facilităm lucrurile pentru cei care fac lucrurile în mod corect. Am dezvoltat uh, criterii comune pentru risc și pentru riscul financiar de curând uh, și asta a permis unele facilități Uh, în acest cod vamal, mai ales pentru uh, comercianții uh, certificați, pentru a le reduce eforturile, eforturile, dar și pentru a reduce sarcina administrativă. La în ce privește cerințele, combinăm cerințele cu analizarea datelor, cu cerințele în ceea ce privește datele, astfel încât um, um, să nu trebuiască să fie respectate mai multe prevederi privind um, protecția datelor. Acum încercăm să introducem asta și în uh, noile versiuni uh, de sisteme IT. din 2005 avem acest cadru comun uh, de uh, evaluare a riscului care prevede o bună cooperare între statele membre. Codul VAMAL prevede și o obligație atunci uh, pentru controlele efectuate de statele membre la fața locului. Deci există o obligație în acest uh, cod ca statele membre să facă schimb de informații privind uh, riscurile. Deci dacă un stat membru vede că din partea unei dintr-o anumită sursă provine un anumit risc, uh, acest stat membru trebuie să informeze și alte state membre pentru ca ele să poată acționa. Iar acest lucru este prevăzut în codul VAMAL al Uniunii, dar și în cadrul comun privind gestionarea riscurilor organizăm reuniuni în mod regulat cu statele membre pentru a ne asigura că pe acest subiect cooperarea continuă. Aș vrea să mai menționez un lucru. Responsabilitatea pentru controle este la statele membre, însă Comisia în mod uh, regulat face misiuni de uh, anchetă uh, finanțate independent, iar dacă statele membre nu acționează în mod uh, corect, uh, se iau uh, măsuri, se pot lansa chiar uh, proceduri de încălcare dacă se constată că mm, controlele nu sunt eficiente. Iar asta se întâmplă destul de regulat, trebuie să spun. Acum, în ceea ce privește um, IT-ul, uh, reforma infrastructurii IT și actualizarea acesteia este esențială. Știm că e dificil, mai ales pentru că avem deja unele sisteme. Codul VAMAL um, al Uniunii nu, este, nu ține numai de implementarea unor noi sisteme, ci um, există deja unele sisteme și ele trebuie actualizate pentru importuri, exporturi, tranzit. Și cred că asta este partea cea mai complicată vorbim despre așa numită moștenire a sistemelor. E mai complex să actualizezi un sistem existent care a funcționat ani de zile decât uh, să pui în folosință un sistem nou-nouț. Încercăm cu noile sisteme IT să răspundem la noile provocări, cum ar fi comerțul electronic, am adăugat elemente suplimentare privind uh, dat, protecția datelor. Trebuie aici să uh, reacționăm pentru a uh, nu ajunge în situația în care codul VAMAL este aplicat, dar nu reacționează la schimbările recente. De asemenea, trebuie să adaptăm datele la modelul Organizației Mondiale a Vămilor. am uh, considerat că um, parțial că va fi destul de ușor, dar este totuși complicat. Trebuie analizat fiecare model de date. N-am să intru în detaliu pentru că nu vreau să vă plictisesc. Însă um, știți cu siguranță că am solicitat o prelungire a termenului de 2020 uh, pentru intrarea în vigoare, pentru folosirea noilor sisteme IT în codul VAMAL, am discutat cu statele membre uh, și numai până pentru și am făcut o planificare până la finalul lui 2025. Uh, acesta, acest, această propunere de calendar se, este discutată de colegiuitori acum. Uh, sistemele acestea sunt atât de complexe și pentru că există aspectul transeuropean, dar uh, e nevoie de, de fiecare dată de o componentă națională ce trebuie dezvoltată. Deci uh, um, trebuie să vedem cum creăm sistemele naționale, cum le facem să comunice între ele. Și, și dacă am face mai mult la nivel european, uh, tot ar fi nevoie de nivelul național, pentru că importul se face la fața locului. Întotdeauna va fi nevoie de această componentă uh, națională și asta face lucrurile destul de complexe. Însă planificarea noastră până la sfârșitul lui 2025 credem că uh, este suficientă pentru implementarea tuturor uh, sistemelor. Unul dintre deputați, cred că a menționat asta la IMCO când doamna Rozier și-a prezentat uh, raportul. Este foarte important să avem sisteme bune. Nu vrem să ne grăbim și să fușerim lucrurile și să ajungem să avem un uh, sistem care să nu fie funcțional și să trebuiască să fie schimbat din nou. Asta ar uh, afecta comerțul dacă un import nu poate avea loc, de exemplu, din cauza sistemului, ar fi grav. De asemenea, ați menționat Brexitul. Aș vrea să vă asigur că Brexitul nu va afecta în mod negativ dezvoltarea și guvernanța Uniunii Vamale, uh, Comisia și statele membre vor continua să aplice regulile din codul VAMAL și alte acte normative în domeniul VAMAL, foarte bine cunoscute uh, de autoritățile naționale. Cooperăm cu statele membre uh, în ceea ce privește pregătirea pentru Brexit. Mulțumesc, David Martin. Cred că nu am nimic de adăugat. Vreau doar să mulțumesc Comisiei pentru acest răspuns foarte complet. Mulțumim. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este vineri 5 <clears throat> decembrie, 6 seara. Acum trecem la punctele 16 și 17, din nou partea comercială. E vorba de acordurile comerciale cu Republica Socialistă, Vietnam. Raportorul nu poate fi alături de noi, dar voi da cuvântul domnului Berman ca să îl um, înlocuiască. Mulțumesc, domnule președinte. Știți că um, domnul raportor a fost implicat foarte activ în promovarea acestui acord deja de foarte mulți ani și eu am vizitat Vietnamul și am participat la numeroase astfel de întâlniri de prieteni nepripenie. Acest acord a fost lansat în iunie 2012, încheiat inițial în decembrie 2015 amânat, la fel ca Singapore, de o hotărâre a CEJ și apoi a fost împărțit între um, comerț și investiții. Raportorul ne spune că acum avem o oportunitate unică de a finaliza procesul de ratificare și de a aproba acest acord în timpul mandatului nostru. Comisia și-a accelerat eforturile, președinția austriacă, dar și următoarea președinție română și-au luat angajamentul de a face tot ce le stă în putință pentru finalizare finalizare a acestui dosar. Raportorul ne dă trei motive principale pentru care e important să finalizăm lucrările în cadrul mandatului nostru. În primul rând, semnificative îmbunătățiri și avantaje economice pentru UE și Vietnam, pentru companiile Uniunii Europene, o bază de producție foarte competitivă, cu mână de lucru la un preț rezonabil și acces la Asia de Sud-Est, o piață rapidă, de creștere rapidă pentru um, exporturile Uniunii Europene și se prevede o creștere de 50% um, din PIB. Așteptăm uh, să vedem care sunt uh, rezultatele negocierilor um, până la următoarea întâlnire. Cel de-al doilea aspect, într-adevăr, e vorba de un model nou. Este un model nou și ambițios pentru politica uh, comercială a Uniunii Europene cu economiile emergente. Va elimina aproximativ toate tarifele, taxele vamale aproximativ 99% și va liberaliza aproximativ 65% din importurile din Uniunea Europeană către Vietnam. Restul taxelor de import vor fi eliminate treptat în următorii 10 ani. Deci este un model foarte bun și cel de-al treilea punct important este un instrument de soft power, promovează valorile noastre și contribuie la reformă. Și dacă acest acord de liber schimb este ratificat, atunci Uniunea Europeană va avea mai multă influență asupra Vietnamului și în ceea ce privește drepturile omului. Deci este un instrument foarte uh, valoros, asigură și sprijin pentru cele trei convenții ale Organizației Internaționale a Muncii, pentru organizațiile societății civile, pentru că și sunt, acestea sunt incluse și uh, Raportorul uh, plănuiește o uh, vizită în Vietnam în ianuarie anul viitor și dacă îmi permiteți, domnule președinte, mă voi referi foarte pe scurt și la acordul separat de protecția investițiilor. Acesta este util, necesar și indispensabil. Uh, Uniunea Europeană este cel de-al cincilea investitor străin direct în Vietnam, la fel uh, cum am făcut uh, și în cazul altor acorduri de liber schimb. Avem și aici uh, un um, sistem de soluționare a litigiilor dintre investitor și stat este practic cel de-al doilea acord uh, independent de protecția investițiilor care a fost încheiat între Uniunea Europeană și o țară terță. Dezavantajul uh, acestei scindări este faptul că um, acordul va trebui să fie ratificat nu numai de Parlamentul European, dar și de Parlamentele Naționale ale statelor membre, iar acest proces probabil că va lua vreo 2-3 ani ca toată lumea să aibă suficient timp la dispoziție să-l analizeze. Cam uh, atât din partea domnului uh, Zahradil. Am uh, vrut să sintetizez abordarea sa. Ideea este că domnul raportor dorește să finalizăm lucrările până la sfârșitul um, mandatului nostru. Mulțumim foarte mult. Acum voi da cuvântul raportorilor din umbră, începând cu domnul Martin din partea SND. Da, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Intervin din nou în numele Alesiei Mosco Mm, cred că nu voi. Um, de fapt, voi citi exact intervenția pe care am primit-o. Acest acord reprezintă câteva avantaje, în special cu privire la accesul la piață, drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv achizițiile publice și indicațiile geografice. Are potențialul de a, a încuraja și de a sprijini schimburile economice între Vietnam și Uniunea Europeană. Este important din trei motive principale. Este cel mai cuprinzător acord de liber schimb între Uniunea Europeană și o țară în curs de dezvoltare, care arată în ce măsură noi ne concentrăm și pe alte state, uh, nu numai pe așa numita mm, mm, mm, întâi reprezintă de asemenea un punct de plecare și în negocierile unui acord cu întreaga regiune din Asia, așa cum era planul inițial al Uniunii Europene și, nu în ultimul rând, suntem conviși de importanța Vietnamului din perspectiva sa geopolitică și un proces de ratificare finalizat va sprijini nu numai legăturile economice, dar și niște valori comune Dincolo de conținutul acestui acord, pentru care desigur mulțumim echipei de negocieri din partea Uniunii Europene, mai avem câteva preocupări cu privire la capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă și pregătirea guvernului Vietnamului de a respecta anumite dintre dispoziții. Încă așteptăm din partea autorităților din Vietnam câteva clarificări cu privire la numărul foarte mare de prizonieri politici. Tot timpul trebuie să ai încredere în partenerii tăi, mai ales atunci când vine vorba de aspecte delicate. Dar noi avem impresia că nu s-au făcut și nu s-au spus suficiente de către partea vietnameză pentru a clarifica aceste aspecte și am dorit să adăugăm câteva aspecte specifice. În primul rând, din perspectiva noastră, e nevoie de un angajament clar cu privire la calendarul și foaia de parcurs a ratificării celor trei convenții rămase ale Organizației Mondiale a Muncii. Apoi cerem uh, progrese rapide când vine vorba de evaluarea codului muncii, care ar trebui să specifice condiții de lucru decente și o activitate a uh, sindicatelor în conformitate cu normele Organizației Mondiale a Muncii și cu Declarația Universală și de asemenea am vrea să vedem câteva progrese concrete cu privire la securitatea cibernetică și um, abia așteptăm să lucrăm cu raportorul și cu raportorii din umbră pentru a asigura ratificarea acestui acord. Mulțumesc, domnule președinte. În mod excepțional voi da cuvântul încă unui raportor din umbră din partea ENF. Domnule Lancini, mulțumesc domnule președinte. Acordurile comerciale sunt foarte importante pentru Europa pentru că permit extinderea economiei noastre și acordul comercial cu Vietnamul are și el același obiectiv. În acest caz aș dori să spun că ar fi bine să ne concentrăm pe aspectele legate de exporturi um, s-a activat clauza de salvgardare pentru Myanmar și Cambodgia de curând. Un alt aspect important sunt drepturile omului. Deja s-a vorbit despre acestea, de asemenea drepturile femeilor, dar și munca minorilor, exploatarea minorilor. Și un al treilea aspect foarte important sunt standardele de mediu. Prin standarde de mediu înțelegem utilizarea pesticidelor, de exemplu, în culturile agricole, apoi utilizarea plasticului, de curând am votat o rezoluție care elimină plasticul de unică folosință în Europa, când de fapt 88-95% din plasticul care ajunge în mări și oceane vine din 10 fluvii principale, dintre care 8 vin din Asia și e vorba printre ele și de Mekong, care traversează Vietnamul. Deci, cred că ar trebui să ne concentrăm foarte mult pe aspectele de mediu, astfel încât să nu ajungem în situația în care punem în aplicare o politică ce nu respectă, practic, principiile noastre de protecție a mediului înconjurător. Adică, dacă încheiem un acord cu un anumit stat, trebuie să ne asigurăm că statul respectiv respectă normele pe care le-am stabilit noi și pe care le respectăm și noi și că respectarea mediului înconjurător presupune și posibilitatea de a verifica faptul că în țara respectivă plasticul nu va ajunge în mări și în oceane. Și cred că toate aceste uh, aspecte din uh, acord sunt foarte importante. Mulțumesc din partea GUE, doamna Miner. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Negociem un acord comercial cu Vietnamul Însă, acest acord comercial um, întâmpină o problemă foarte mare și anume situația drepturilor omului din Vietnam. Vietnamul nu mai poate să ceară acum aplicarea SPG+. Acest um, acord nu se concentrează suficient pe situația drepturilor omului, care în Vietnam este foarte îngrijorătoare și credem că Parlamentul European ar trebui să ia măsuri pentru a sprijini libertatea de exprimare și libertatea de asociere. Crearea unui grup consultativ național nu este un pas suficient dacă membrii acestui grup nu se pot exprima liber. Credem că prin acest acord uh, ar trebui să avem grijă că Vietnamul să nu devină noul Bangladesh care depinde exclusiv de un tip de industrie și anume industria textilelor. De aceea trebuie să permitem Vietnamului o diversificare mai mare a industriei. Doamna la mulțumesc foarte mult. Acest acord de liber schimb este unul foarte important și deja am discutat cu raportorul despre calendar. Mie mi se pare că ar fi fost foarte util dacă am fi primit un aviz și din partea altor comisii. Însă, Calendarul pe care îl avem la dispoziție exclude astfel de posibilitate, lucru pe care eu îl regret și asta, în special, um, din cauza faptului că nu știm nici măcar când va vota Consiliul. Deci um, avem aici un calendar foarte strâns. Eu aș dori să mă refer la aspectul foarte interesant al acordului ca raport raportor pentru acordul voluntar de parteneriat cu Vietnamul în ceea ce privește elementul de construcții, aș dori să mă refer acum la capitolul privind dezvoltarea durabilă din acest acord de liber schimb. Pentru că cele două părți sunt legate între ele. În acest acord de liber schimb se spune că fiecare parte va încuraja promovarea comerțului cu produse forestiere din păduri gestionate în mod durabil în conformitate cu legislația națională din țara de recoltare. Și asta putea include și încheierea unui acord de parteneriat FLECT. Într-adevăr, noi acum ne ocupăm de un astfel de acord și cred că este foarte interesant uh, să vedem dacă, odată cu acest acord voluntar de parteneriat, putem ajunge de-a lungul anilor la situația în care Vietnamul va putea să exporte produse lemnoase către Uniunea Europeană cu garanția că acestea au venit din surse legale. Deci voi continua să analizez situația și chiar voi face o vizită în regiune la începutul lunii februarie. Câteva cuvinte despre acordul privind protecția investițiilor. Grupul meu consideră că este uh, cazul să așteptăm uh, hotărârea CEJ cu privire la solicitarea Belgiei legată de conformitatea CETA uh, ICS cu tratatele Uniunii Europene. Domnul Kelly, mulțumesc, uh, domnule președinte, și eu uh, aș vrea să spun că acest acord este foarte important, la fel ca Singapore uh, și aici avem un viitor important. Eu am vizitat Vietnamul acum câțiva ani, dar uh, rămân în continuare câteva îngrijorări și sper că de-a lungul timpului vom putea totuși să le rezolvăm. În același timp, însă, cred că trebuie să avem și răbdare, pentru că aceste lucruri nu se schimbă peste noapte, e vorba de aspecte culturale, tradiționale și așa mai departe. Însă, cred că un aspect important legat de îmbunătățirea economiei este reprezentat de avantajele pentru toată lumea, sperăm, sau pentru multă lume și sperăm că astfel se vor îmbunătăți și drepturile, se va îmbunătăți și situația drepturilor omului. Deci sperăm că, printr-un acord cu Vietnamul, cu o clauză de revizuire inclusă, vom putea încuraja Vietnamul să se miște în direcția potrivită și vom putea rezolva aceste aspecte importante. Dar nu cred că putem să ratificăm aceste acorduri până când aceste lucruri vor fi rezolvate. Totuși, aceste state merg în direcția potrivită, iar procesul va fi destul de dificil. În lumina celor uh, întâmplate cu Statele Unite și uh, în această direcție tot mai protecționistă, cred că trebuie ca noi să fim lideri și să ajutăm aceste țări să se îmbunătățească din punct de vedere economic. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Mi se pare, spune domnul Schuster, că în momentul de față o ratificare nu este justificată. Mm, Progresele, atât în domeniul drepturilor lucrătorilor, cât și în ceea ce privește drepturile omului, dar și obligativitatea capitolului privind sustenabilitatea, toate acestea sunt insuficiente. Nu e ca și când ar fi trecut uh, atât de mult uh, timp de când a fost negociat uh, acordul. cred că anumite norme de, uh, în domeniul muncii ar fi trebuit să fie semnate. Nu cred că s-a progresat atât de mult încât cu conștiința împăcată să putem vota pentru. Uh, experiența ne arată că numai până în momentul ratificării avem uh, capacitatea de a influența lucrurile. Pur și simplu nu trebuie să fim pentru astfel de acorduri cu state care nu uh, respectă regulile. Uh, nu putem întotdeauna să spunem că vrem un comerț bazat pe valori și uh, până la urmă să spunem vrem comerț cu condiția să facem afaceri. După cum spuneam, nu este vorba de a întrerupe relațiile economice cu Vietnamul, dar dacă vrem uh, ceva în plus, uh, trebuie să ne așteptăm și la ceva în plus. Și uh, acest lucru nu se întrevede, nu avem senzația că se va întâmpla cândva, este nevoie de unele progrese mult mai clare înainte să se facă o ratificare. Carolin. Um, Mulțumesc, domnule președinte, și eu cred că situația în Vietnam nu trebuie să fie perfectă, ci trebuie să se îmbunătățească, iar acum ce vedem este exact opusul în ceea ce privește drepturile omului, sau libera exprimare sau în ceea ce drepturile femeilor, lucrurile mai degrabă se înrăutățesc. Cred că mm, comerțul nu le va rezolva pe toate, însă avem nevoie de un fel de situație de bază. De uh, ani de zile negociem, uh, convențiile OIM uh, nu au fost uh, adoptate. Vietnamul cred că trebuie să ia pași uh, concret, serioși uh, în această direcție. Uh, Trebuie să protejăm drepturile omului, uh, să respectăm standardele de mediu și așa mai departe și nu mi se pare că se întâmplă asta. Cred că trebuie să cerem mai mult pentru că în momentul în care am încheiat un acord nu mai putem depune presiune. Cred că Vietnamul ar trebui să fie mai ambițios, să arate că este interesat în mod uh, serios să îmbunătățească lucrurile în toate domeniile și Cred că trebuie să menținem dialogul, însă să mai așteptăm cu ratificarea, pentru că încă nu s-a ajuns la un nivel suficient de înalt ci în momentul în care ratificarea s-a făcut, posibilitățile vor uh, scădea și nu vom mai putea avea influență. Cred că e nevoie de mai multe progrese. Jude. Um, I'd like to... Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să continui cele spuse de Joachim și de Caroline și să repet cele spuse de David privind importanța de a avea un set clar de repere și o foaie de parcurs privind drepturile omului în perioada de preratificare. Nu m-a liniștit deloc audierea pe care am avut-o în cadrul comisiei acum o lună, în cadrul căreia ministrul din partea Vietnamului a spus că nu vede nicio legătură între drepturile omului și acordul de liber schimb. Eu cred că o politică comercială bazată pe principii de bază arată o legătură clară între acestea. Așadar, cred că aceasta, în combinație cu numărul tot mai mare de rapoarte din partea unor organizații din domeniul drepturilor omului, cu o mare credibilitate privind intensificarea presiunii asupra lucrătorilor în Vietnam, înseamnă că trebuie să avem o dovadă de bunăvoință din partea partenerilor noștri comerciali. Știm că există presiuni ce privește libertatea de asociere, libertatea religioasă, libertatea de expresie. Știm că avem foarte mulți chizonieri pe motive morale în Vietnam conform datelor primite de la Amnesty International. Toate acestea au făcut ca luna trecută Parlamentul European să aibă o dezbatere de urgență și o rezoluție de urgență care s-au bucurat de foarte mult suport în plenară pe tema situației din Vietnam privind activiștii în domeniul drepturilor omului, după cum au spus și colegii mei. Cred că există niște obligații foarte clare privind drepturile omului și prevederi care să fie aferente politicilor comerciale și investițiilor. Întrebarea mea este următoarea. Parlamentul European a transmis un semnal foarte clar în noiembrie că noi dorim să vedem că se iau măsuri înainte de ratificarea acestui acord în Parlament. Deci, eu aș dori să știu foarte clar ce face Comisia pe, în legătură cu aceste îngrijorări Adus în discuție în mod concret de Parlament în rezoluția adoptată în noiembrie și ce planuri au pentru a se asigura că și Convenția Drepturilor Omului și Convenția ILO și prevederile privind mediul înconjurător sunt respectate în Vietnam înainte. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dorește, doriți să răspundeți? Să très bref. Euh, tout d'abord, euh, Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte concis. În primul rând vreau să mă refer la situația drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Trebuie să vă spun că la nivelul Națiunilor Unite, Vietnamul nu a fost niciodată pe lista neagră stabilită de ONU, adică lista țărilor în care s-au înregistrat încălcări grave și flagrante și sistematice ale drepturilor omului. Națiunile Unite nu au adoptat niciodată rezoluții prin care să condamne Vietnamul de încălcarea drepturilor omului sau a libertăților fundamentale. Desigur, recunosc faptul că situația drepturilor omului în țara mea nu este perfectă, dar, la fel ca în toate țările, inclusiv în statele membre ale Uniunii Europene, situația drepturilor omului nu poate fi considerată perfectă. În al doilea rând, în ceea ce privește normele privind uh, condițiile de lucru, trebuie să vă spun că că elaborarea acestor norme la nivelul adunării generale din Vietnam se face în strânsă colaborare cu Organizația Internațională a Muncii. În ceea ce privește convențiile fundamentale ale OIM, Vietnamul este deja membru la 5 din 8 convenții principale ale Organizației Mondiale a Muncii. În ceea ce privește cele trei convenții care au mai rămas, guvernul meu deja a elaborat o foaie de parcurs pentru aderarea la aceste trei convenții. Deci, acum voi, le voi spune numele în engleză, Convenția privind uh, Contractele colective de muncă urmează să fie transmisă la adunarea națională în mm, mai, între mai și octombrie 2019, apoi Convenția privind abolirea uh, lucrului minorilor, tot în mai 2019, și apoi Convenția privind libertatea de asociere va urma să fie trimisă la adunarea națională în octombrie 2020. În ceea ce privește mecanismul de cooperare cu Uniunea Europeană în materie de drepturi ale omului, cred că știți că Vietnamul deja a semnat documentul cu Uniunea Europeană, acest PCA, și când vine vorba de punerea în aplicare, acesta cuprinde și un dialog uh, în domeniul drepturilor omului. În fiecare an se organizează un astfel de dialog, fie la Bruxelles, fie la Hanoi. Și în fiecare an uh, acest lucru se întâmplă, iar acest an va avea loc la Bruxelles, iar uh, delegația noastră va fi prezentă la acest dialog pentru a avea un schimb de opinii cu toți deputații interesați de situația drepturilor omului din Vietnam. Și aș vrea să subliniez faptul că acest acord de parteneriat și de cooperare beneficiază și de un mecanism de punere în aplicare. E vorba de un comitet comun de punere în aplicare care cuprinde patru subcomitete. Deci avem un comitet dedicat statului de drept, bunei guvernanțe și drepturilor omului. Acest subcomitet are sarcina de a elabora proiecte de cooperare tehnică între Uniunea Europeană și Vietnam. Iată deci că Vietnamul uh, este foarte interesat de acest dialog și de colaborarea tehnică cu Uniunea Europeană în materie de drepturi ale omului și libertăți fundamentale. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Thanks a lot, Peter Bertz from the Commission. Mulțumesc foarte mult și acum Comisia. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul și vă mulțumesc și că ați inclus subiectul pe ordinea de zi pentru astăzi. Le mulțumesc tuturor pentru intervenții și raportorului pentru proiectul de recomandări și de raport. Poate că va fi repetitiv ce spun, dar voi spune că am lansat aceste negocieri în 2012 ca parte a strategiei noastre privind negocierea prin asocierile cu țările din sud-estul Asiei, ASEAN, și în urma negocierilor cu Singapore și Malezia. Uniunea Europeană a fost unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Vietnamului în dezvoltarea sa economică. Începând cu 1990, am progresat foarte mult în aceste privințe. Cu doi ani în urmă, acordul de parteneriat și cooperare cu Vietnamul a intrat în vigoare și a prevăzut un cadru pentru un parteneriat pe termen lung cu Vietnamul. Acordurile comerciale de astăzi adâncesc și complementează parteneriatul pentru a întări legăturile comerciale. Și voi face câteva observații mai generale înainte de a face un rezumat scurt al acordului. Evident că acordul va întări poziția noastră și prezența noastră în Asia după acordul cu Corea, care este singurul în vigoare în acea zonă momentan. Acordurile cu Singapore și Japonia vor fi un pas în față spre a atinge ținta noastră de a avea acorduri în zona ASEAN și, de asemenea, vor fi un punct de referință foarte bun pentru acordurile în curs de negociere cu alte mari puteri economice din zona ASEAN și, în al patrulea rând, acest acord va oferi exportatorilor condiții cel puțin egale cu cele ale din țările terțe care deja au încheiat acorduri. Evident, cei din ASEAN, Australia, Noua Zeelandă, China, India, Japonia, Corea. Operatorii noștri ar trebui să poată să-i prindă din urmă pe ceilalți și să aibă condiția să întoarcă cu cele ale concurenților noștri. Cum am spus mai înainte, acest acord este cel mai ambițios și comprehensiv din cele negociate vreodată de Uniunea Europeană cu o țară în curs de dezvoltare, care oferă un nou model pentru um, parteneriatul Uniunii Europene cu economiile emergente. Doresc să subliniez că este vorba și de excesul de piață, reguli, dar și valori, când trebuie să vedem importanța acestui acord. Uh, avem acorduri cu țări deja dezvoltate ca Singapore și Japonia și putem să îl punem și pe acesta în această categorie. Și în plus se vor elimina tarifele privind comerțul bilateral. Vietnam a elimina o parte din taxele sale la export. Acordul prevede protejarea indicatorilor de origine geografică, care se va pune în aplicare prin intermediul acordului. De asemenea, Vietnam va deschide către companiile europene piața de achiziții și de asemenea va asigura un acces mai larg la o serie de servicii, o serie foarte largă de servicii pentru companiile europene. Comisia a făcut un efort pentru a prezenta acordul cât mai curând posibil în fața Parlamentului și Consiliului. După cum știți, am finalizat negocierile și după aceea a trebuit să împărțim totul în două acorduri care a prelungit un pic procedura și acum în octombrie Comisia a adoptat propunerile și pe 12 noiembrie au fost transmise toate celelalte versiuni lingvistice în afară, pe lângă cea în engleză către Consiliu. Acordurile au o arhitectură similară cu cele semnate cu Singapore și s-a procedat asemănător ca și cu Singapore. Este vorba de acorduri separate care au fost prezentate în fața Consiliului și am dorit să fie ratificate și să aibă acceptul Parlamentului în paralel. Acordurile au fost discutate mai multe rânduri în paralel cu avocații Consiliului în același timp cu activitatea avocaților din statele membre și sperăm că în curând vom avea toate versiunile lingvistice verificate și aprobate și vor putea fi trimise spre semnare la Consiliu. S-au spus foarte multe privind drepturile omului și drepturile lucrătorilor. Să reflectăm un pic. Când este vorba de țări în curs de dezvoltare, cum este Vietnamul, este întotdeauna alternativele sancțiunilor sau izolării. Începând cu 1990, am purtat un dialog susținut cu Vietnamul și dorim să fie un stat prosper, puternic, care respectă statul de drept și drepturile omului și își onorează angajamentele internaționale. Dar trebuie să ținem cont și de unde vine Vietnamul. Ca în toate cazurile, asemănătoare. Vedem progrese notabile în multe domenii, inclusiv cel economic. Unele subiecte, cum ar fi drepturile omului, nu pot fi abordate din un singur unghi. Noi preferăm o abordare holistică și să avem o gamă largă de instrumente. Avem un angajament foarte clar pentru a pune în mijlocul dialogului nostru cu Vietnamul îmbunătățirea situației în ce privește drepturile omului. A fost unul din principiile noastre de bază, este piatra de temelie a acordului de parteneriat și cooperare și face ca democrația și statul de drept să fie un element esențial al relațiilor noastre bilaterale. După cum s-a spus, pe lângă dialogul acesta prin drepturile omului, în ultimele decenii am susținut Vietnamul în a se dezvolta printr-o serie de programe care să aibă care au fost implicate organizații din societatea civilă pentru a asigura realitatea în drepturi și acces la justiție pentru toată lumea. Acest acord va oferi încă un mecanism. Vom avea astfel mecanisme suplimentare de a coopera mai mult cu Vietnamul. Vom avea un instrument important pentru a face progrese privind drepturile omului și drepturile lucrătorilor în Vietnam. Și în ce privește drepturile lucrătorilor, după cum spuneam, avem un uh, capitol robust în ce privește TSD. Ne concentrăm pe dezvoltarea durabilă, suntem cu toții de acord că dezvoltarea economică și comerțul nu pot să fie puse în fața drepturilor omului. Prezentul acord va aduce îmbunătățiri și în ce privește condițiile lucrătorilor și punerea în aplicare a prevederilor Convenției ILO. Am încurajat Vietnamul să pună în practică un proces de ratificare a convențiilor ILO pe care le susține. Am auzit planul expus de domnul ambasador astăzi Comisarul Maestru a discutat acest lucru și cu domnul Tran, care a explicat care este planul pentru ratificarea convențiilor existente. Urmăm îndeaproape reforma privind codul muncii, un subiect important în Vietnam. Sperăm de asemenea că Vietnam își va, va relua angajamente internaționale și în legislația națională. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul De Campo. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Am luat note toate acestea, le voi transmite raportorului. Vreau să spun că țin cont de întârzierile de până acum, Vietnamul ar trebui să fie tratat echitabil. Cred că ar fi foarte util să facem progrese, chiar dacă poate avem unele obiecții. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Așadar, aveți totul expus în fața noastră, avem o solicitare clară din partea Vietnamului și eu sper să avem un angajament clar înainte de a ajunge la vot. Termenul limită pentru amendamente pentru raport este de 15 ianuarie, ora 6. Aveți așadar suficient timp în timpul vacanței de sărbători să vă gândiți ce să faceți și termenul limită este 15 ianuarie, ora 6. Următorul subiect reprezintă acordul privind protecția investițiilor cu Vietnamul. Cred că acest lucru a mai fost menționat în timpul introducerii domnului Campbell și a fost menționat și de alți colegi și în timpul discuției privind Vietnamul, dar și în timpul discuției despre Singapore. Eu aș dori să încheiem dezbatere. Avem același um, amendament pentru aceeași termen limită pentru amendamente de 15 ianuarie, ora 6. cu aceasta am încheiat acest subiect și ajungem la următorul punct, și anume diverse. Știți cu toții că vom avea o petrecere de Crăciun, barul delegaților și următoarea sesiune extraordinară va avea loc pe 10 decembrie la Strasburg. Avem uh, de votat chestiuni importante. La acea dată asta a fost tot. Vă mulțumesc foarte mult!